I think we should start the meeting because the time is, is, uh, is... Cred că ar trebui să începem ședința pentru că timpul trece foarte repede și am pierdut deja 15 minute. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Aș dori să vă spun că Jens Geier ne-a cerut să schimbăm ora prezentării sale. Este vorba de punctul 10 de pe ordinea de zi, strategii regionale pentru zonele industriale Colegul nostru ne-a propus să discutăm acest punct după ora 17, pentru că nu poate ajunge la Bruxelles până atunci. Acest lucru înseamnă că discutarea punctelor 12, 13, 14, 15 și 16 va avea loc o oră înainte și dacă sunteți de acord cu acest lucru, ordinea de zi este adoptată în această formă și vă aduc aminte că Întâlnirea noastră este transmisă pe internet. Ca de obicei, și orele prevăzute în ordinea de zi au o valoare doar orientativă, pentru că trebuie să ține seama de cum decurge discuția. Trecem acum la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal a reuniunii din 17-18 decembrie 2012. Procesul verbal uh, va fost uh, transmis și va fi considerat ca fiind adoptat la sfârșitul uh, ședinței noastre dacă nu sunt înaintate obiecții. Punctul 3. Comunicări ale președintei. În acest moment nu am nicio comunicare pentru dumneavoastră. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Un schimb de opinii cu Comisia Europeană și la acest schimb de opinii l-am invitat și raportorul din partea Comitetului Regiunilor. Este vorba de un schimb de opinii despre orientările generale referitoare la ajutoarele de stat regionale ale Uniunii Europene și îi dau cuvântul primului uh, vorbitor, Gertian Copman, director general adjunct pentru politica privind ajutoarele de stat în cadrul Direcției Generale Concurență din Comisia Europeană. De asemenea și Nicolas Martin din uh, Direcția Generală Regio va avea cuvântul. Gertian, aveți cuvântul. Doamna Hübner, vă mulțumesc pentru introducerea pe care ați făcut-o. Bună dimineața tuturor! Permiteți-mi să spun că este o adevărată plăcere pentru mine să particip la ședința Comisiei dumneavoastră de astăzi pentru a vă prezenta acest ghid referitor la ajutoarele de stat regionale și pentru a continua dialogul cu Parlamentul. Comisarul Almuni ar fi dorit să participe la această ședință, din păcate nu a putut să vină, însă doresc să subliniez că dumnealui este disponibil uh, tot timpul pentru un dialog cu Parlamentul. Permiteți-mi să încep spunând că revizuirea ghidului referitor la ajutoarele de stat regionale trebuie înțeleasă ca o parte a reformării politicilor de ajutor de stat. Aici sunt incluse toate reglementările ajutorilor de stat regionale în Uniunea Europeană. Este vorba de un pachet numit Modernizarea ajutoarelor de stat, care, își, care are trei obiective. Cel mai important dintre acestea este uh, de a stimula creșterea economică, de a ajuta statele membre să promoveze creșterea economică. În al doilea rând, obiectivul este de reducere a sarcinii administrative, a birocrației și Comisia dorește să se concentreze pe cazurile cele mai importante care au impactul cel mai mare asupra pieței interne. De ce am menționat aceste lucruri? Ei bine, în realitate, majoritatea efectelor uh, modificărilor aduse ajutoarelor de stat uh, asupra politicii de coeziune în următorii ani vor proveni de la modificările introduse când vine vorba de controlul ajutoarelor de stat în general. Ghidul, ghidurile, ghidul referitor la ajutoarele de stat regionale reprezintă doar o parte a acestei ecuații. Este foarte important acest lucru pentru că unele temeri uh, îngrijorate ar putea, uh, exprimate ar fi înlăturate dacă privim pachetul în ansamblul său. Poate Uh, vedeți aici pe această imagine un uh, tabel care este foarte greu de înțeles, însă pot să vi-l explic. Acest tabel ne arată că în cadrul acestei perioade de programare, politica de coeziune a Uniunii Europene a avut o valoare de aproximativ 370 de miliarde de euro însă ea face parte dintr-o politică de mai largă, regională, aproximativ 500 de miliarde de euro, pentru că aici fac parte și cheltuieli din partea statelor membre. Toate aceste cifre reprezintă mai puțin de 20%, sau din această sumă, doar 70-80 de miliarde de euro reprezintă sprijinul acordat societăților, deci ajutoare de stat. Deci majoritatea cheltuielilor în politica de coeziune nu uh, se încadrează în politica dedicată ajutoarelor de stat controlate de către Comisie. În al doilea rând, când vine vorba de instrumentele pe care le folosim pentru a controla ajutoarele de stat, acestea sunt prezentate în culoarea roșie pe acest tabel și veți vedea că uh, prima coloană din stânga, ghidurile referitoare la ajutoarele regionale, acoperă doar o mică parte a cheltuielilor din politica de coeziune care, se, care sunt eligibile ca fiind ajutoare de stat și considerăm că mai puțin de o treime face parte din această coloană. Două treimi sunt încadrate în alte orientări generale care sunt la fel de importante, dacă nu chiar mai importante când vine vorba de controlul ajutoarelor de stat și sunt foarte relevante pentru politica de coeziune, este vorba de politica de cercetare și inovare și politica de mediu. Și în plus există și alte reguli referitoare la internetul broadband și așa, de bandă largă și așa mai departe. Este adevărat, drept urmare, că această temă este foarte importantă, însă ea se referă la o proporție mică a întregilor cheltuieli și acest lucru rămâne valabil și în noul, uh, noua perioadă de finanțare. Și ceea ce considerăm noi că este ajutor regional acoperă, după cum am spus, o treime din toate ajutoarele de stat plătite în politica de coeziune și din această treime cam 60% e, cam de 60% se ocupă comisia pe baza așa, numitor, așa numitelor notificări prin care comisia analizează compatibilitatea măsurilor. Restul de 40% se bucură de o derogare, deci nu trebuie notificat comisiei dacă se respectă anumite cerințe fundamentale. Deci ideea mea cred că a devenit foarte clară și, de fapt, uh, aș cere Comisiei Regii să aibă o perspectivă cât mai uh, largă în contextul politicii de coeziune și să nu uh, pună un semn de egalitate între aceste orientări generale și politica de coeziune. După cum am spus, unul din obiectivele noastre principale în cadrul acestei politici de modernizare este să consolidăm mai mult creșterea economică. Acest lucru se reflectă în toate orientările generale pe care le publicăm, punând uh, accentul mai mult pe conceptul valoare pentru bani. De fapt, punem accentul pe ceea ce numim noi efectul de stimulare, pe proporționalitate și pe adecvare, adică ajutorul să ajungă acolo unde este nevoie de el. Acest lucru este foarte important pentru că uh, este evident că Comisia cunoaște foarte multe cazuri și am văzut în foarte multe cazuri că, din păcate, în ultimii ani, fondurile nu sunt cheltuite atât de înțelept și atât de eficient cât ar uh, fi nevoie. Este un lucru care ne îngrijorează pe noi pentru că uh, acordăm uh, ajutor de stat prea mare unor societăți care nu ajută piața internă, însă acest lucru ar trebui să vă îngrijoreze și pe dumneavoastră, pentru că resursele limitate pentru politica de coeziune nu sunt folosite așa cum trebuie. Din acest punct de vedere, cred că există un interes comun și chiar un obiectiv comun să ajungem în situația în care aceste ajutoare de stat sunt folosite cât mai eficient. În termen general, ce propunem noi în aceste orientări generale este să punem accentul mai mult tocmai pe aceste elemente de eficientizare. Un uh, punct care a dus la discuții controverse în acest context este discutarea planurilor comisiei, intențiilor comisiei de a interzice uh, acordarea de ajutor de stat unor societăți Uh, de mari dimensiuni în, acest, în așa numitele regiuni C, uh, regiunile cele mai dezvoltate cu un PIB 35 și 90% pe cap de locuitor uh, raportat la media europeană. Aceste regiuni C sunt considerate a fi zone în care statele membre au o libertate mare de a acorda ajutoare de stat și uh, studii întreprinse de noi și studii independente pe care le-am cerut ne-au indicat că deseori ajutorul de stat acordat societăților de mari uh, dimensiuni nu modifică comportamentul acestora. Cu alte cuvinte, aceste întreprinderi au aceleași activități, cheltuiesc mai mult sau mai puțin uh, aceleași sume de bani, ca și în situația în care nu ar fi primit ajutoare de stat. Acest lucru ne îngrijorează pentru că aceste societăți sunt active într-un context transfrontalier și este probabil că primesc sume prea mari de bani și există foarte multe dovezi care susțin acest uh, lucru și am văzut că există societăți care merg peste tot în uh, Europa căutând, de fapt, aceste ajutoare de stat. Și vom publica în curând o listă cu uh, 10 întreprinderi care au primit uh, cele mai multe ajutoare de stat. Este vorba de societăți uh, de mari dimensiuni și Uh, veți vedea când vom publica această listă că este vorba de aceleași uh, întreprinderi din industria producătoare de autoturisme, de, ex- de exemplu, care primesc aceste ajutoare de stat în mai multe locuri. Această aj- acordare ajutorului de stat ar trebui să se bazeze întotdeauna pe fapte și nu pe îngrijorarea legată de faptul că nu susține suficient de mult politica de coeziune. În general, doresc să spun că investiția în IMM-uri este mult mai eficientă când vine vorba de crearea de locuri de muncă și de creștere economică, prin comparație cu întreprinderile din mari dimensiuni. Nu spun că acestea din urmă nu sunt importante pentru evoluția economică, și ele sunt importante. Ceea ce spun eu este că acordarea de ajutor de stat nu duce neapărat la suplimentarea activității acestor întreprinderi. Există două criterii importante. După cum vedeți pe această imagine, Există și alte orientări generale care reglementează uh, acordarea de ajutor de stat pentru anumite obiective specifice. Pe de o parte pentru cercetare, dezvoltare și inovare, pe de altă parte pentru uh, criterii de, med- de mediu. Acest lucru este permis peste tot în Uniunea Europeană și în aceste regiuni ce deci, în primul rând, nu există o interdicție generală de acordare de ajutor de stat uh, întreprinderilor din mari dimensiuni, există pur și simplu o restrângere, o limitare a obiectivului. Este un lucru care reflectă evoluțiile din uh, regulamentele care guvernează politica de coeziune. Apoi, după discuțiile care au avut loc pe marginea acestei teme, vicepreședintele Comisiei Almunia a spus că este dispus să discută împreună cu actorii implicați uh, condițiile în care uh, sunt permise anumite derogări chirurgicale țintite pentru investițiile respective în care se poate dovedi că există o adevărată plusvaloare. Deci nu, uh, nu suntem uh, închiși când vine vorba de aceste derogări. Pe lângă accentuarea mai mare a, a plus valorii, există și un alt punct pe care doresc să-l menționez. Și este vorba de accentuarea suplimentară a principiilor evaluării și transparenței. Considerăm că este foarte important pentru ca aceste politici să funcționeze cât mai bine, ca uh, informațiile ajutoare referitoare la ajutoarele de stat acordat să fie puse la dispoziția societății civile și uh, reprezentanților aleși, cum sunt europarlamentari. Vom cere, drept urmare, publicarea acestor date, astfel încât acestea să fie accesibile uh, pentru toată lumea. Apoi, când vine vorba de cheltuieli importante în care sunt uh, implicate sume mari prin, anum, prin așa numitele scheme, scheme, trebuie să ne asigurăm că schemele respective sunt uh, evaluate în mod regulat pentru a ne asigura că banii sunt cheltuiți cât mai eficient. Și uh, aceasta este o propunere pe care o facem. Dacă există o schemă de acordare a acestor fonduri mai mare, atunci această schemă trebuie să fie evaluată și această evaluare să reprezintă o bază pentru cheltuielile viitoare. Și, doamna președinte, cred că mă voi opri aici. Am atins schimbările majore în uh, intervenția mea și aștept cu nerăbdare întrebări. Da, este o idee foarte bună să avem mai mult timp pentru întrebări și pentru răspunsuri și acum îi dau cuvântul lui Nicolas Martin. Thank you, madam. Thank, thank you, madam chair. Let me just... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi prezenta perspectiva noastră pe care am avut-o în timpul discuțiilor privind modernizarea ajutoarelor de stat regionale și a orientărilor. Avem două politici distincte, politica de coeziune și politica ajutoarelor de stat regionale, dar există și o zonă care se, în care se suprapun, pentru că sprijinul din politica de coeziune Uh, este subordonat regulilor pentru ajutoarele de stat. Din perspectiva noastră, există trei probleme importante. Una, simplificarea, pentru că unul din obiectivele comisiei este să simplifice uh, furnizarea fondurilor. Apoi, problema consecvenței și anumite specificități ce trebuie luat în considerare. În ceea ce privește simplificarea, vrem să ne asigurăm că fondurile pentru ajutoarele de stat nu provoacă o povară administrativă, fie pentru autoritățile de gestionare, fie pentru beneficiari. În ceea ce privește consecvența, este vorba de consecvența politicilor. Trebuie să ne asigurăm că obiectivele politicilor sunt paralele și nu se contrazic. Și problema marilor companii este importantă și mă voi referi la ea imediat. Mai este și problema eficienței. Adică obiectivele centrale din pachetul pentru coeziune sunt îmbunătățirea folosirii fondurilor și a eficienței lor. Bineînțeles, problema consecvenței se pune și la nivel detaliat, când este vorba de orientările pentru ajutoarele de stat regionale și hărțile. În ceea ce privește specificitățile, un bun exemplu este cooperarea teritorială, o parte din politica de coeziune, care are și un element transfrontalier ce prezintă probleme și ce uh, trebuie luat în considerare. Simplificarea, consecvența, specificitățile nu trebuie incluse doar în orientări. Sunt aspecte ce sunt uh, relevante în mod general în uh, relația între ajutoarele de stat și politica de coeziune. Desigur, avem și dimensiunea teritorială în ceea ce privește aplicarea ajutoarelor de stat regionale și legătura cu hărțile. Este un element important și pentru coerența din uh, politica de coeziune, cum se reflectă ea în diferitele categorii și în hărțile cu regiunile ce primesc ajutoare de stat regionale. Suntem într-o etapă de consultare. DG, pentru, Direcția Generală pentru Politica Regională, are discuții și încercăm să vedem cum au fost luate în considerare aceste probleme. Pe parcurs am văzut documentele uh, supuse consultărilor și au fost abordate probleme de interes general, de pildă relevanța sprijinului. Unul din principiile ce va fi inclus în abordarea pentru ajutoarele de stat și cum abordăm uh, politica de coeziune. S-a luat decizia să sprijinim acest lucru printr-un program. Iată cum putem să aplicăm uh, simplificarea. În privința specificităților, am menționat uh, cooperarea teritorială europeană și există prevederi ce se vor referi la acest element. Noi suntem de părere că am evitat inconsecvențele și uh, anomalitățile anomaliile, mă scuzați, dar după consultările cu statele membre mai există aspecte ce trebuie analizate. În ceea ce privește consecvența hărților, perioada de referință pentru determinarea regiunilor din politica de coeziune vor fi punct de referință pentru au fost punct de, de referință pentru 2007-2009 iar perioada de referință pentru ajutoarele de stat regionale va fi 2008-2010. Vom vedea dacă nu cumva apar discrepanțe. Dar din informațiile pe care le avem, se pare că vor fi discrepanțe limitate. Dar trebuie să analizăm în continuare aspectul acesta pentru a vedea dacă trebuie luate măsuri deosebite pentru a evita anomaliile. Cu privire la marile companii, există o asemănare importantă uh, față de abordarea în politica de coeziune. Am mai discutat problema aceasta de mai multe ori aici și propunerea Comisiei a fost ca sprijinul pentru companii să fie limitat. Este o situație uh, la care s-au, uh, asupra căreia s-au plecat și cei de la DG Competition. Dacă comparăm sprijinul pentru IMM-uri și sprijinul pentru companii, uh, este mai eficient să sprijinim IMM-urile în ceea ce privește crearea locurilor de muncă este mai eficient decât să acordăm ajutoare companiilor mari. De aceea trebuie să fim restrictivi. E o problemă ce este negociată în trialogul uh, Comisie, Parlament, Consiliu și, prin urmare, nu avem încă o poziție finală. Dar Comisia își menține părerea că trebuie menținut sprijinul uh, pentru companii, dar limitat pentru zonele unde, conform uh, informațiilor, acest lucru este benef în beneficiul inovării și al creării locurilor de muncă. Cred că în problemele menționate la început există îngrijorări și în următoarele săptămâni uh, vom continua procesul intern și ne vom asigura că toate aceste aspecte sunt incluse în orientările generale adoptate de comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Jean-Paul Denano va lua acum cuvântul de la Comitetul Regiunilor. El a fost raportor pentru orientările privind ajutoarele de stat regionale. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor parlamentari. Îmi face plăcere să vă dau, să dau curs invitației dumneavoastră și să prezint uh, perspectiva Comitetului Regiunilor pentru următoarea Uh, perioadă financiară în ceea ce privește ajutoarele de stat regionale. Politica de coeziune, ajutoarele de stat regionale sunt supuse unor uh, derogări. Puterile publice pot să sprijine cheltuielile de uh, investiții, cheltuielile de funcționare, investițiile pe teritoriu Reprezentanții autorităților locale și regionale și ai Uniunii Europene au adoptat în unanimitate o poziție comună privind ajutoarele de stat regionale. Obiectivul Comitetului Regiunilor a fost să insiste asupra Comisiei Europene pentru a nu limita intervenția publică pentru întreprinderi și să sprijine în continuare regiunile în efortul acestora de a uh, înregistra o creștere economică. Criza economică și socială a făcut ca aceste lucruri să fie din ce în ce mai necesare. Ca membri ai Comisiei Regii, sunteți bineînțeles interesați de acest subiect. După cum știți, ajutoarele de stat țin de competența exclusivă a Comisiei Europene. În ceea ce privește ajutoarele de stat regionale, mi se pare esențial ca noi, reprezentanții teritoriilor și dumneavoastră, reprezentanții cetățenilor europeni, să ne putem exprima uh, la masa negocierilor. Pe 14 ianuarie, Comisia Europeană și-a publicat proiectul pentru noile orientări și a deschis o consultare publică. Astăzi profit de invitație pentru a vă încuraja să vă pronunțați, cum am făcut-o și noi, pe această temă. În plus, uh, am uh, avut și un aviz de inițiativă Cred că de la începutul discuțiilor în Comitetul Regiunilor și discuțiilor cu Comisia Europeană am făcut progrese pe marginea textului. În ultima ședință în plen, comisarul Almunia a revenit asupra deciziei sale de a reduce uh, populația inclusă în ajutoare. Suntem mulțumiți pentru că este un lucru bun pentru întreprinderi, locuri de muncă și dezvoltarea teritoriilor. Cu toate acestea, unele cerințe ale noastre nu au fost satisfăcute. Restricția unor criterii pentru ajutor mi se pare o greșeală și în contextul crizei ar avea efecte grave asupra teritoriilor deja afectate de aceasta. Prin aceste ajutoare se ajunge la coeziune economică și socială și se contribuie la dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Care sunt solicitările Comitetului Regiunilor? Ei bine, prima se referă la ajutoarele de stat regionale și la uh, modul cum sunt coordonate cu politica de coeziune. Insist și eu pe problema coerenței aceasta se poate realiza prin recunoașterea statutului regiunilor în tranziție și prin luarea lor în considerare în uh, privința ajutoarelor. Se face diferența între regiunile istorice și cele neistorice și nouă nu ni se pare justificat uh, această discrepanță de tratament. Sunt unele regiuni care țin de convergență, altele de concurență. Acum, cele două categorii nu sunt tratate pe picior de egalitate și vrem să atragem atenția asupra acestui fapt important. Regiunile care sunt incluse în competitivitate sunt totuși în întârziere economică, în urmă din punct de vedere economic. De asemenea, îi propunem Comisiei în uh, paralel cu politica de coeziune să aplice o delocalizare pentru a nu se ajunge la dumping, așa cum fac uh, uneori unele întreprinderi. Interzicerea ajutoarelor pentru întreprinderi peste 2500 de salariați mi se pare ceva incorrect. Întreprinderile acestea sunt adesea locale, familiale și sunt motorul dezvoltării economice, fiind generate numeroase locuri de muncă. De aceea îi solicităm Comisiei să schimbe definiția IMM-urilor, uh, care să nu fie limitată la 250 de salariați. Viitorul industriei europene este în joc. Cred că în prezent Comitetul Regiunilor este foarte atent la finanțare, de aceea îi cerem Comisiei să excludă ajutoarele care pot fi incluse în politica de concurență a Uniunii Europene. Aș dori să vă atrag atenția și asupra uh, pragului care este acum uh, 200.000 de euro și să ajungă la 500.000 de euro pentru ca intervențiile să fie mai eficiente. Vrem să se ia în considerare și masa populației eligibile în teritoriile luate în considerare. adesea sunt uitate teritoriile cu populație mică, dar care au probleme grave și specifice. Ultima solicitare, dar nu cea din urmă, ajutoarele de stat regionale pentru regiunile în dificultate. Comisia Europeană trebuie să ia în evidență, să ia în considerare caracterul specific al teritoriilor. regiunile ultraperiferice, dar și regiunile uh, defavorizate din punct de vedere uh, geografic, zonele rurale, zonele de munte și așa mai departe. Este vorba de chestiuni concrete ce uh, ar putea să faciliteze aplicarea regulilor de concurență la nivel local. Este un subiect vast, tehnic și impactul diferă de la teritoriu la teritoriu. Dar este un subiect care ne privește pe toți și asupra căruia ne putem apleca cu toții. De aceea vă rog încă o dată să analizați dosarul. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Constanță Crel. Vă mulțumesc, Constanța Crel are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Cred că au fost târnite câteva emoții în momentul în care documentul comisiei a fost publicat, pentru că erau îngrijorări majore uh, legate de faptul că două domenii de politici uh, strâns legate erau în pericolul de a intra în concurență. Acest lucru înseamnă că Trebuie să fim atenți în uh, colaborarea cu Comisia că ceea ce hotărâm, pe de-o parte, în politica de coeziune să fie aliniat cu ceea ce se hotărăște în politica concurențială. Este un lucru foarte important și eu am avut o mare temere Însă, prezentările anterioare mi-au arătat că temerea nu a fost justificată, deci pe mine mă îngrijorase că hărțile Uh, în care se defineau uh, categoriile de regiuni, cât de dezvoltate sunt acestea, nu se potrivesc cu hărțile folosite de, în domeniul concurenței, pentru că am fi putut uita uh, orice măsuri dacă s-ar fi întâmplat acest lucru. Cu toate acestea, colaborarea în, în domeniul concurenței între Comisie și Parlament este un lucru, în domeniul politicii de coeziune se, aplu, se aplică um, rolul mult mai important al Parlamentului și este evident că cei doi legiuitori, Consiliul și Parlamentul, au o altă uh, opinie decât Comisia. Uh, Într-adevăr, în anumite condiții, dacă se respectă anumite criterii, criterii și societățile comerciale din mari dimensiuni trebuie să uh, beneficieze de ajutoare de stat. Și, domnule Kovman, dumneavoastră v-ați referit la această sumă de 60-80 de miliarde de, de euro. Poate este o sumă relativ mică, și însă Poate această problemă nu este prea mare peste tot. Este o problemă în uh, regiunile mai dezvoltate pentru că acolo partea alocată sprijinirii IMM-urilor este mult mai mare. Pentru că am avut până acum doar 3-4 priorități care puteau fi finanțate prin fondurile din politica de coeziune și eventual aici s-ar manifesta mai degrabă o problemă. Și apoi ceea ce se mai întâmplă și am uh, avut, avut această problemă deseori în trecut, în momentul în care există diferențe între regiunile cele mai dezvoltate, cele mai puțin dezvoltate, există această idee uh, la întreprinderi să se mute pur și simplu, să-și mute locul de producție. și regiunea unde are reședința o întreprindere nu este foarte favorizată pentru că trebuie să spună întreprinderea respectivă că dacă rămâneți, eventual vă putem oferi același sprijin de care v-ați bucura în altă regiune. Și noi am discutat aici la Parlamentul European de foarte mulți ani această discrepanță și nu mi se pare că această problemă este rezolvată de propunerea făcută de Comisie în acest moment. Și ar trebui să ajungem la această situație, să evităm această situație în care mutarea unei întreprinderi se petrece doar pentru a primi ajutoare de stat. Cred că ar trebui să medităm mai mult, să găsim o reglementare care să permită evitarea tocmai acestei situații. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, constanța. Aș vrea să-i rog pe colegii care doresc să pună întrebări sau să vorbească ca să mă informeze acum, pentru că am deja 11 oameni pe listă și aș vrea să închid lista. Și asta înseamnă că trebuie să fim și foarte succinți. Acum, Lambert Van Nistelrooy, mulțumesc foarte mult. Uh, comentariul meu cel mai important este că acum avem putere de colegislare privind regulamentul și negociem câteva dintre aceste aspecte și facem o politică de coeziune diferită decât cea dinainte, mai țintită, mai concentrată. Și acum, dacă am văzut că Comisia vine cu acest tip de propuneri, avem o altă poziție decât cea pe care am avut-o înainte, în ultima perioadă. Așadar, avem această dezbatere aici și facem schimb de informații, dar nu cred că este suficient. Ar trebui să uh, avem o modalitate mai avansată, deși nu facem un raport în această comisie, deși suntem afectați. Deci principalul meu comentariu este puteți clarifica poziția pe care o vom avea și pașii pe care vom lua? Mă bucur că colegii deja au pregătit întrebări foarte bune pentru plenară, pentru că avem o activitate politică de făcut, nu trebuie să stăm și să ne uităm și să aștept, întrebăm ce s-a întâmplat. Trebuie să avem clar aceste categorii. Facem prevederi speciale pentru zonele dens populate. Ar trebui să le verificăm, deci ar trebui să avem o dezbatere completă și... De asemenea, cum a spus și Constanțe Crel, în legătură cu delocalizarea, știm cât de importante sunt aceste chestiuni în dezbaterea noastră, așadar Dați-mi voie să mă concentrez pe rolul nostru. Cred că trebuie să uh, exprimăm acest lucru politic la nivelul la care este necesar, deși știu că Comisia are multe proceduri, dar trebuie să, noi trebuie să facem lucrurile să se miște uh, ca Parlament. Președinte, mulțumesc, domnul Boștinaru. Mulțumesc foarte mult cred că este o discuție foarte potrivită pentru că e prima dată când discutăm împreună coeziunea și ajutoarele de stat într-un moment legat de viitorul Europei. Ce rol economic va juca în viitor Uniunea noastră? Ce competitivitate globală va avea Uniunea noastră în viitor? Pentru că unele dogme care ne ghidau, care ne stăpâneau până recent, au fost uh, distruse de criză dogmă importantă a fost uh, opoziția public-privat. Uh, public, uh, sectorul public este absolut necesar stupid și prost și sectorul privat este bun și un panaceu. Nu mai stau așa lucrurile și studiile făcute în Statele Unite și în Canada și în Europa arată că sectorul privat, public cu un management corporatist poate fi la fel de competitiv ca și sectorul privat. A doua dogmă industriile manufacturiere că, uh, comparate cu sectorul terțiar. Ni s-a spus recent că asta e calea, asta e viitorul. Și acum, cu criza, trebuie să învățăm o lecție principală. Uh, acele țări, acele state care au avut și care mai au încă niște capacități de fabricare, de producție manufacturieră, s-au descurcat mai bine în criză față de cele care se bazau numai pe sectorul uh, serviciilor, sectorul terțiar. Haideți să ne uităm în Europa, Germania față de Marea Britanie sau România și Ungaria, care au fost dezindustrializate masiv uh, față de alte țări care se descurcă mai bine. Uitați-vă la China. A treia dogmă. Europa de localiza cu putere industria sa Știm că miza jocului este profitul, dar noi nu facem altceva decât să ne exportăm know-how-ul și să importăm uh, mărfuri fabricate în China și nu numai. Ar trebui să avem o politică uh, care să rezolve problema de localizări, pentru că dacă nu, o să avem alte mitaluri, alte floranjuri, alte cazuri ca în România și în Luxemburg. Există o modalitate de a aborda aceste uh, probleme sau nu vom face decât să ne plângem? Cred că Comisia ar trebui să se uh, uh, să lucreze asupra ajutorilor de stat în legătură cu criza oțelului din Italia și nu numai. Apoi o altă dogmă. Small is beautiful. Lucrurile mici sunt lucruri frumoase. Poate, dar dacă ne uităm la rezultatele crizei, am văzut că uh, această idee nu mai funcționează așa mult cum credeam noi că funcționează înainte. De ce? pentru că e mai puțin relevant din punct de vedere al uh, creării locurilor de muncă. Apoi, companiile mici sunt foarte vulnerabile la criză. Uh, nu reușesc să aibă acces la credite. Sunt mai puțin competitive din punct de vedere global. Care sunt astăzi principalele motoare de creștere economică, dacă ne uităm la economia germană sau chineză? Sunt micile entități uh, care sunt acele companii care investesc puternic în cercetare și dezvoltare. Sunt uh, în mod necesar cele mici? Nu. Cel puțin asta e interpretarea mea. Și în fine, uh, ce va face Europa în legătură cu cercetarea și dezvoltarea. Sigur, declarația noastră oficială sună foarte bine, strategia 2020, strategia 2050, dar haideți să ne uităm la fapte. Bloomberg 2011, contribuția statelor și regiunilor uh, la cercetare și dezvoltare și sectorul, uh, în sectorul uh, energiilor regenerabile. Pe primul loc, China, pe locul 2, Germania, singura excepție din Europa, pe locul 3, Statele Unite. Deci, comentariul meu final și îmi cer scuze că am vorbit atât de mult, dacă nu discutăm serios, dacă nu ne așezăm împreună la masă să creăm o strategie uh, de îmbunătățire a capacității industriale și a Europei cu politica ajutorilor de stat și cu contribuții din partea politicii ajutorilor de stat, atunci acest document nu o să rămână decât un alt exercițiu intelectual frumos, dar în 2020 o să descoperim pur și simplu că strategia a dat greș. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Victor. Ian Olbricht acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să uh, urmez ce a spus domnul Nistelrooy privind rolul nostru, rolul Parlamentului European. Poate cunoștințele mele sunt limitate, dar văd aici o diferență foarte importantă. Mai întâi, poziția Comisiei, care se bazează pe analiza macroeconomică. Asta este reprezentată de niște cunoștințe obiective, sper, Uh, care se referă la ce este bun și ce este rău pentru piața internă. După aceea se fac consultări, după aceea se publică documentul și devine Sfânta Biblie a ajutorilor de stat pentru noi toți timp de șapte ani. Un alt element este legat de dezbaterea politică. Ce poate fi realizat prin decizie politică? Întrebarea este ce este mai important și care este partea reală ocupată de cunoștințele obiective, de analiza obiectivă. Și ce este politic să se, posibil să se discute din punct de vedere politic. Să vă dau un exemplu. Discutăm dacă ar trebui să dăm indicatorii în textul legislativ. Vrea Comisia ca noi să amendăm indicatorii? Ar trebui ca politicienii să descoperi indicatorii sau e vorba de cunoștințe obiective? Asta e important pentru că avem câteva exemple. De exemplu, eu sunt uh, raportor pentru RDF. Sunt, uh, uh, am auzit de multe ori dezbaterea prin marile întreprinderi. Când spuneați că marile întreprinderi sunt rele, asta înseamnă că politica față de marile întreprinderi nu e eficientă. Eu asta am înțeles. Banii europeni, și aici nu e o problemă de subvenții, banii europeni sunt instrument de politică. Deci, întrebarea se pune, care se pune, este politica aceasta bună să dăm bani mari întreprinderi sau nu? Este posibil ca marile întreprinderi din unele părți ale Europei să ia acești bani și totuși să nu creeze niciun fel de noi locuri de muncă, asta este scandalos, e scandalos, dar e acest scandal motivul de a nu mai da marilor întreprinderi bani? Deci, logica noastră politică este diferită. Pot fi de acord cu analiza și tendința este aceeași, dar întrebarea e ce trebuie să facem. De exemplu, cu toții știm foarte bine că IMM-urile depind de marile întreprinderi, cele mai multe dintre ele. Deci de aceea propunem, haideți să dăm posibilitatea marilor întreprinderi care lucrează cu IMM-urile să fie ajutate și să vedem consecințele politicii noastre și sigur să observăm eficiența, numărul de locuri create. Deci nu, să nu urmăm ortodoxia care spune nu marilor întreprinderi, pentru că în calitate de politicieni putem analiza, dar încă vom discuta cu Comisia și în trialog. Și întrebarea mea este, dacă, de exemplu, cădem de acord pe ceva la trialog și veți produce un text, veți produce un text care va fi contradictoriu față de ceea ce uh, agreem noi care va fi mai important? Asta e întrebarea importantă, pentru că putem deschide ușa, ca să spunem așa, toată lumea va fi fericită și noastră veți închide ușa după aceea. Deci va fi o simplificare tipică a Uniunii Europene. Așadar, trebuie să rezolvăm această chestiune cât mai repede ca să nu pierdă beneficiarii final. De aceea, Vă rog să ne înțelegeți. Vom apăra marile întreprinderi nu pentru că iubim noi multinaționalele, ci pentru că noi credem că sunt importante pentru IMM-uri. Și că IMM-urile, nu peste tot, sigur, unele sunt complet ineficiente, știm, dar unele IMM-uri sunt foarte eficiente. Și, apropo, câteva comentarii adiționale care se referă la ajutorul regional. ce facem cu ajutoarele de stat pentru industria uh, de uh, ICT, ITNC în Europa, industria informatică. E un uh, pentru comisie este un domeniu favorit. Aveți un sistem pregătit pentru această industrie ITNC? Avem rețele public, parteneriate public-private. Mă gândesc la ce spunea domnul Boșinaru, care a trăit într-o țară în care tot ce era privat era rău și tot ce era de stat era bun intervenție fără microfon a domnului Boștinaru. Da, și un lucru foarte scurt la sfârșit. Acum promovăm eficiența energetică a clădirilor. Avem clădiri private. Vom avem acțiuni legate de energie, de eficiență energetică în caz, în clădiri private. Deci cum stăm cu ajutoarele de stat aici? Asta e un exemplu foarte mic, da? Dar ca să vă arăt că coordonarea între diferitele directorate generale va fi extrem de importantă. Și avem acest vis că atunci când noi decidem ceva, noastră să urmați ce am decis noi și să respectați ce am decis noi. Doamna președinte, Kirsten Verstram. Vă mulțumesc, doamna președinte. Uh, pot doar să sprijin pe Ian Olbricht prin toate declarațiile pe care uh, a pus, aș avea o întrebare concretă legată de regiunile de graniță. Există câteva regiuni din Germania, Austria sau din Italia care, pe viitor, din punct de vedere național, vor ieși din aceste scheme de acordare ajutorilor de stat. Însă, în aceste regiuni avem uh, problema că sunt, se învecinează cu regiuni din state unde uh, Uh, există foarte multă ajutoare de stat acordată și există temerea că foarte multe companii vor merge pur și simplu câțiva kilometri mai uh, departe, tocmai pentru a primi asemenea ajutoare de stat. Întrebarea mea foarte concretă ar fi, care este părerea Comisiei față de ideea de a crea o platformă dedicată special acestor uh, regiuni, astfel încât să dispară aceste discrepanțe majore între regiunile respective. Vă mulțumesc! Kirsten, for being short. Mulțumesc. Mulțumesc, Kerstin, pentru că ai fost succintă. Vreau să închei acest uh, rundă de întrebări cu propria mea întrebare. Cum uh, ajunge Comisia la o decizie, începește acoperirea pe bază de populație în statele membre. Deci de unde vin cifrele? Și să vă reamintesc că mai avem încă opt colegi care vor să intervină. Deci vă las acum să răspundeți sau vreți să răspundeți la toate 15? Nu, răspundeți acum, în regulă, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc tuturor pentru aceste întrebări care mă pun pe gânduri și pentru comentariile legate de ambițiile noastre începește evoluția politicii Comisiei. Dați-mi voie să mă refer la câteva dintre comentariile care au fost comune întrebărilor și cred că sunt foarte importante. O problemă pe care ați ridicat-o unii se leagă de delocalizare. De ce putem face în aceste orientări pentru a aborda această chestiune? Și ce aș vrea să spun este că avem două tipuri de delocalizare. Delocalizare în interiorul Uniunii și delocalizare în, a, în afara Uniunii. Aceste uh, orientări vor conține o inovație importantă în sensul că vor cere noi condiții în ce privește delocalizarea în Europa, care poate fi demonstrată mult mai ușor, dovedită mult mai ușor. Atunci când delocalizarea vine într-o regiune mai săracă, asta nu va fi permis în principiu, și când delocalizarea este uh, uh, lansată prin intermediul ajutorului de stat, aceasta va trebui raportată și, uh, evident, problema se va ridica și în Comitetul Regional și în alte organe implicate. În ce privește delocalizarea în afara Uniunii Europene, este extrem de dificil să o demonstrezi, dar, practic, abordarea pe care o vom avea în aceste noi orientări va, se va uita la costurile adiționale ale unei întreprinderi. Deci, dacă în străinătate o întreprindere poate demonstra că va beneficia de susținere și că e mai costisitor să facă afaceri în Europa, atunci le vom permite să externalizeze. Deci, din punct de vedere al factorilor externi, vom lua aceste chestiuni în considerare. Cred că acestea sunt inovații importante în cadrul nostru de lucru. Acum, venind la problema marilor întreprinderi, nu vreau să repet ce am spus, dar cred că este important să spun trei lucruri. Mai întâi, nu interzicem ajutoarele pentru marile întreprinderi. Deci, repet, nu uh, interzicem ajutorul pentru marile întreprinderi. Este deci, o, o neînțelegere totală și o reprezentare greșită a ce propunem. Uh, interzicem ajutoarele pentru investiții inițiale în așa numitele regiuni C, dar mai sunt destule posibilități, mai ales în, în zone pe care Parlamentul le-a subliniat ca foarte importante, să se dea ajutor marilor întreprinderi. Și asta este crucial. Al doilea lucru Regiunile de tip C sunt acele regiuni care sunt un pic mai avansate și asta este preocuparea pe care ați exprimat-o, că vom interzice ajutoarele regionale, deci ajutoare de investiții care nu au un obiectiv de mediu sau de cercetare și dezvoltare în acele regiuni. Noi nu am propus să se interzică acestea în regiunile A, cele mai sărace, cu sub 70% PIB. Uh, deci e foarte important ca să punem aceste regiuni pe radar, pe ecranul radarului, ca să spun așa. Dar, pe de altă parte, studiem posibilitățile ca în anumite circumstanțe pe care le putem discuta cu dumneavoastră, să permitem excepții de la uh, această regulă chiar și pentru regiunile de tip C și cred că procesul politic la care v-ați referit, în care există o decizie legislativă care va duce la rezultate, sigur va fi legat de acesta, deci putem colabora strâns pe acest subiect. Deci problema este mai, mai mică decât cred unii și nu e un capitol închis, așa cum au spus alții. În ce privește coerența uh, hărților, cred că nu există probleme mari legate de coerență. Sigur, există unele diferențe pentru că politicile au obiective oarecum diferite, dar nu avem de gând să agravăm aceste diferențe. diferențe. Cred că ele vor deveni mai mici. Două comentarii specifice. Au fost cereri din partea unora de a desemna pe hărțile noastre de ajutoare de stat, așa numitele regiuni de tranziție. Și am studiat această chestiune cu mare grijă, dar am ajuns la concluzia că ar fi o idee proastă. Și motivul este că, în esență, dacă am face acest lucru, am uh, lipsi complet statele membre de orice flexibilitate. Ce propunem este să dăm statelor membre posibilitatea ca, într-un anumit plafon de uh, populație, să desemneze ele însele regiuni C și să acopere așa anumite regiuni de tranziție. Dar credem că ar fi o greșeală dacă am face chiar noi asta. Pentru că apoi uh, Mm, la un uh, prag rezonabil de populație, care a crescut cu 49%, n-ar fi niciun fel de flexibilitate rămasă uh, pentru statele membre și asta ar fi o idee greșită. La fel, în ce privește regiunile de frontieră, aici sunt două probleme și vreau să o reasigur pe doamna Westphal. Uh, cele două probleme sunt următoarele. Statele membre pot desemna aceste regiuni de frontieră ele însele, dacă au un prag de populație mai ridicat. Și dat fiind numărul limitat de regiuni problematice, cred că e un lucru bun. În al doilea rând, dacă statele fac acest lucru, aceste regiuni de frontieră, și vorbim aici despre regiuni relativ uh, bogate, învecinate cu regiuni relativ sărace, ele vor, beneficia de ajutoare mai intense și, bine, poate mai puțin generoase decât sunt astăzi, dar încă generoase. Așadar, întrebarea este una de subsidiaritate ar trebui Comisia să prealoce aceste regiuni, să ia statelor membre posibilitatea de a-și uh, decide ele acest lucru la nivel național sau să lăsăm decizia la nivelul statelor membre, dar să le dăm niște reguli generoase. Și sigur am ales cea de-a doua abordare. Acum, sigur, nu, nu pot eu să comentez procesele din Parlamente și rolul, Parlament și rolul dumneavoastră pot să spun doar că rămânem deschiși și după această dezbatere, rămânem deschiși dialogului. Dorim să uh, colaborăm strâns cu dumneavoastră, cu colegii din DG Regio, care ne-au ajutat foarte mult și evident suntem, stăm la dispoziție. Au fost o serie de întrebări în legătură cu alte instrumente de ajutor în domeniul ICT, eficiența energetică, etc. Nu pot să intru în foarte multe detalii, dar pot să vă asigur că acestea sunt acoperite de alte orientări și că avem un dialog uh, continuu pentru a asigura coerența. Și în fine, în ce privește pragul de minimis, uh, de unde vine acesta? Am decis să ne aliniem poziția cu pragul actual de populație și, după cum știu colegii, acesta este sub maximul prevăzut tratat de 50%. Uh, ne-am am dezbătut foarte mult problema concentrării unor resurse limitate uh, versus ideea de a avea o abordare mai largă și, în fine, am preferat o concentrare mai uh, largă, dar după discuțiile cu actorii implicați, am constatat că poate statul quo în ce privește pragul de populație este mai bun. Interesant, lucru care ar trebui să ne facă pe toți mândri, ce efect are asta în realitate este că, de fapt, statele membre vor avea mai multă flexibilitate să-și desemneze politicile regionale, pentru că disparitățile în Europa au scăzut semnificativ. Avem mai puține regiuni foarte sărace decât aveam acum 15 ani. Și pentru că regiunile foarte sărace sunt deja prealocate e, și totalul e păstrat constant, atunci statele membre vor avea o posibilitate mai bună de a aloca restul fondurilor. Și asta sigur că le va permite să aibă politici care să fie uh, în armonie cu politicile de coeziune ale Uniunii Europene. Președintele, deci întrebarea care e cel mai important, Parlamentul sau Comisia, va fi, uh, la acesta va da un răspuns Nicolas, să înțeleg. Cred că vreau să fac doar câteva comentarii. Mai întâi, sigur că întreprinderile mari nu sunt rele, cum s-a spus. Din ce privește obiectivele politicii de coeziune, trebuie să spunem că avem niște resurse limitate și că vrem să ne asigurăm că acestea sunt folosite în modul cel mai potrivit. Asta ne uh, mână pe noi în luptă, ca să spunem așa, și asta este scopul nostru. Vrem să ne asigurăm că uh, avem o atitudine corectă și sperăm că vom realiza acest scop care trebuie să respecte ideea că politica de coeziune este evident o politică de investiții și este una dintre principalele surse de stimulare a creșterii economice și a creării locurilor de muncă în Europa. Sigur că este o problemă de calendar. E inevitabil, pentru că pe de o parte există o presiune pe pachetul legislativ de coeziune ca să se realizeze acest lucru cât mai repede cu putință pentru a permite uh, programării să purceadă dar, pe de altă parte, procesul de modernizare a ajutorilor de stat trebuie și el să continue neabătut, pentru că, de asemenea, este important pentru statele membre să-și stabile că, ca regulile de ajutor de stat să fie clare, stabilite și că odată ce orientările sunt finalizate, statele membre să poată trece prin procesul de adoptare a hărților. Deci este un lucru care de asemenea trebuie făcut ca să permită programării să aibă loc. Deci nu poate fi un proces secvențial. Lucrurile trebuie să se întâmple în tandem. Și cred că e nevoie aici de o coordonare pentru a ne asigura că ceea ce se întâmplă în negocierile de co- coeziune, politicii de coeziune, uh, se va ține seama de aceste lucruri și de impactul lor și sigur e responsabilitatea Comisiei ca instituție să se asigure că nu ajungem la anomalii. Și asta încercăm, de fapt, să facem și cred că deja am uh, abordat multe dintre zonele potențial riscante și, cum am spus mai înainte, există unele uh, zone reziduale pe care va trebui să le examinăm cu grijă la ultimele stadii ale elaborării orientărilor regionale. Va trebui să vedem poziția finală uh, regată de marile întreprinderi, marile companii, care este una dintre zonele unde pot apărea anumite mișcări, trebuie să ne uităm la unele dintre elementele care rămân în legătură cu procesul de inițiativă, uh, efectul stimulentelor și așa mai departe. Va trebui să vedem care este coerența finală a hărților. Deci sunt lucruri pe care le vom face, pentru că e responsabilitatea noastră să facem asta, să ne asigurăm că rezultatul final nu produce niște anomalii pe care vrem să le evităm. Președintele, domnul Denanov. Da, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Cred că uh, miza aici este viitorul industriei europene. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și, prin urmare, uh, capacitatea, posibilitatea marilor întreprinderi de a uh, aduce noi produse. Mă gândesc, de exemplu, la fibrele carbonate, care e un domeniu foarte important. Dacă nu o facem noi în Europa, o să o facă chinezii sau americanii. Deci, e un lucru foarte important și mă adresez aici comisiei. Pe aceste, domenii, pe aceste domenii lucrurile trebuie să fie clare. Marile întreprinderi trebuie să poată beneficia de susținere. Micile întreprinderi nu pot face așa ceva singure. Deci IMM-urile, se spune că adesea sunt legate de marile întreprinderi și depind de ele. Și asta înseamnă că trebuie să permitem această legătură și această susținere a marilor întreprinderi. Și ele sunt, uh, nu trebuie să spunem, unii, unii sunt mai importanți decât uh, alții. Deci nu vreau decât să vă atrag atenția asupra viitorului industrial al Europei. Acesta este esențialul. Pentru asta ne luptăm. Pentru eligibilitatea marilor întreprinderi, în niște condiții foarte clare. Asta nu înseamnă că să fie eligibile toate întreprinderile pe toate subiectele. Dar este important să ne putem apleca asupra problemei marilor întreprinderi pentru a avea un viitor industrial în Europa. De asemenea, ce privește regiunile de tip C, vreau să spun că acestea nu trebuie să fie supuse unei duble pedepse, în sensul că ele deja sunt suficient de pedepsite. Sunt în general regiuni rurale care au mari dificultăți de infrastructură, uh, fie că e vorba de infrastructura rutieră, feroviară sau de internet, și trebuie să fim vigilenți să le tratăm în același fel ca și regiunile din zona A, pentru că, să nu uităm, au între 75 și 80% din PIB-ul mediu în Europa, deci sunt într-o situație foarte proastă. Mulțumesc, spune doamna președinte. Dragi colegi, vă rog numai câte un minut la fiecare întrebare. Vă rog să nu repetați comentariile care s-au făcut deja ca să reușim să și votăm. Domnul Winkler, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că există o liniere între politicile de coeziune și concurență. Sunt de acord cu cele spuse de Ian uh, Olbrich vis-a-vis de uh, vis-a-vis -vis de IMM-uri, însă nu ar trebui să uităm că în anumite regiuni există una sau două maxim mari uh, întreprinderi. Acest lucru se întâmplă, de exemplu, în Germania, fosta Germania de Est. Și apoi, care este situația uh, legată de prelungirea perioadei de sprijin a perioada regiunilor care tocmai uh, trec în această nouă categorie a uh, regiunilor de tranziție. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Colegul meu a spus uh, deja lucrurile pe care doream să le spun vis-a-vis de marile întreprinderi, însă domnul Martin s-a referit la modernizarea ajutoarelor de stat și mie mi s-a părut că nu am auzit nimic uh, spus despre transparență și despre reguli mai clare. Considerați că ajutorul de stat este suficient de transparent în momentul se acordă ajutor unor societăți a căror proprietari nu știm cine sunt și nu știm unde ajung aceste fonduri. Vă mulțumesc. Eh, je voudrais d'abord soutenir la proposition. Aș vrea mai întâi să eh, susțin propunerea domnului Van Nistelor de a merge mai departe în comisie cu această dezbatere. Este important să avem o coerență între politica de dezvoltare regională și politica de concurență. E vorba de pilonii diferiți ai politicii. Ajutoarele, finanțare și apoi ajutoarele de stat pentru statele membre. Cred că deja există o, o lipsă de coerență. Nu este luată în considerare noua categorie a uh, teritoriilor intermediare – propusă pentru perioada 2014-2020. Trebuie să stabilim o coerență aici. În al doilea rând, există coerența cu tratatul. Ce facem cu tratatul de la Lisabona? Ce facem cu regiunile defavorizate? Eu sunt din Nil. Acolo regiunea trebuie încă să ajungă din urmă partea uh, continentală. În ceea ce privește activitățile economice, în ceea ce privește insulele, trebuie să luăm în considerare aspectul specific. Trebuie să avem astfel o coerență între cele două demersuri. Sper că ne vom mai întâlni cu reprezentanții Comisiei și vă vom face o propunere în acest sens. Amarje. Vă mulțumesc, eu nu să Je crois que nous... Mulțumesc. Cred că vedem cum treptat sunt uh, a, puse în aplicare o se, serie de uh, dispoziții juridice care slăbesc politica regională. Din punctul meu de vedere, este o propunere care slăbește politica regională. Trebuie să ne asigurăm că regulile de concurență sunt respectate, dar orice am spune, se constată o reducere a volumului și a intensității ajutoarelor. Asta spune și președintele conferinței regiunilor periferice și maritime, domnul Didiaș care spune că reducerea drastică, inclusiv în rândul regiunilor vulnerabile, nu este benefică, mai ales într-o perioadă de criză. Este o propunere care nu răspunde necesității de a consolida ajutoarele pentru întreprinderi, pentru că avem și obiective ce au fost amintite de raportorul Comitetului Regiunilor, dar pe de altă parte noi facem exact contrariul. În ceea ce privește problemele cu această propunere, s-a spus deja, există inegalități create între categoriile de regiuni și chiar în cadrul unei categorii de regiuni. De pildă, s-a prevăzut că pentru regiunile incluse în politica de convergență sunt uh, dispoziții favorabile, dar aceste regiuni sunt penalizate în același timp, ceea ce mi se pare inacceptabil. Cu privire la delocalizare, este evident dispoziția aceasta încurajează delocalizarea după părerea mea, ar trebui să pedepsim întreprinderile care delocalizează activitățile lor după ce au uh, beneficiat de, de pe urma acestor ajutoare. În legătură cu regiunile ultraperiferice, pun o întrebare Comisiei. Ce se prevede legat de Uh, bonusul acordat acestor regiuni se va menține sau va fi redus la jumătate, cum mi se pare că va fi cazul. Iată remarcile pe care voiam să le fac pe această temă. Cred că vom continua discuția mai încolo. Bun. Mulțumesc, domnul Von. Vă mulțumesc. Am dorit să revin la problema marilor întreprinderi. Dovezile pe care le-am văzut eu din Regatul Unit par să ne arată că majoritatea ajutorului de stat din Uniunea Europeană se adresează marilor uh, companii. Și unul din argumentele folosite de Comisie în, pro- în propunerea sa ar fi că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ajutarea IMM-urilor. Și după cum a spus Ian Olbrich în intervenția sa, IMM-urile profită Uh, de pe urma unor mari întreprinderi care se află într-o anumită zonă pentru că fac parte din uh, lanțul de furnizare a respectivelor mari întreprinderi. Și doresc să vă dau un exemplu în acest. În, două, în urmă cu două săptămâni am uh, luat cuvântul la un club de business din nord-vestul țării Galilor, care nu face parte dintr-o regiune de convergență. Și se dorește crearea unei zone industriale pentru, acolo pentru a stimula activitatea industrială, însă un, o mare parte din sectorul privat uh, și-au exprimat îngrijorările legate de propunerea Comisiei, pentru că acest, această propunere uh, împiedică stabilirea marilor întreprinderi în această zonă industrială. Deci poate ar fi bine să reevaluăm, să reanalizăm uh, definirea marilor întreprinderi și poate puteți să ne spuneți mai multe lucruri despre acele derogări chirurgicale la care v-ați referit. Sunt convins că aveți anumite idei, anumite propuneri legate de cum ar trebui să arate o asemenea derogare țintită chirurgicală. Îți mulțumesc, uh, Derek. Vă mulțumesc. Ajutoarele de stat regionale reprezintă un uh, instrument major pentru a ajunge la coeziune socială și teritorială și sunt de acord cu Comisia că acest instrument trebuie să fie simplificat și în același timp trebuie să fie coerent cu alte politici. În același timp, condițiile și criteriile sunt mult mai restrictive decât în uh, trecut. Din punctul meu de vedere, ajutorul de stat ar trebui să fie coordonat mai mult cu alte politici ale Uniunii Europene, așa cum au spus mulți antevorbitori. Aș dori să mă refer la câteva mari obstacole care există în fața unor mari proiecte de investiții. Consider că ar trebui să um, putem acorda ajutoare de stat doar în momentul în care a fost luată, a fost luată o, o decizie uh, finală. Însă pentru acest lucru am avea nevoie de eventual de prea mult timp. Apoi, ar trebui să fie dovedite efectele de stimulare, ar trebui să se dovedească ce s-ar întâmpla dacă nu se pun la dispoziție aceste ajutoare de stat și de ce nu pot fi folosite instrumente tradiționale. Mie mi se pare că toate acestea reprezintă o sarcină imensă pentru guverne și pentru comisie, pe de altă parte. Pe de altă parte, ne dorim flexibilitate și mă întreb dacă este într-adevăr necesar să impunem asemenea sarcini imense când vine vorba de uh, dovedirea tuturor acestor lucruri. Vă mulțumesc. Discutăm acum ajutoarele de stat. Deci, uh, apărăm, de fapt, interesele majorității cetățenilor. Eu aș dori să, discut, să aduc în discuție uh, Madridul și regiunea respectivă, o regiune cu șapte milioane de locuitori care se confruntă cu o rată mare a șomajului în acest moment. În același timp, în această regiune există inovare, dar ajutorul uh, respectiv nu vine uh, din regiunea respectivă și aș dori să pun o întrebare domnului Martin. Deci ajutoarele de stat se bazează pe tratate. Comisia este convinsă că oare că nu, că ar trebui să folosim și alte criterii în afară de, de PIB? Vă mulțumesc, până doamna președinte. Am încheiat uh, lista vorbitorilor. Aș dori să întreb Comisia și uh, reprezentanții Comitetului Regiunilor dacă doresc să răspund acestor întrebări. Nu știu cine începe. Ian, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Este imposibil să răspund la toate. Doresc să mă concentrez asupra unor uh, chestiuni importante și poate merită să spun că, în mod evident, am ținut cont în totalitate de obiectivele politicii regionale și am discutat și cu colegii noștri care se ocupă de concurență și de uh, piața internă și aș fi și cred că anumite cereri legate de flexibilitate, dacă, dacă sunt duse la extrem, uh, sunt dăunătoare atât politicilor regionale cât și celor concurențiale. Pentru că uh, sunt sigur că reprezentanții Parlamentului European țin seama de interesul uh, cetățenilor și acest lucru înseamnă că fondurile respective trebuie cheltuite în mod eficient. Noi am încercat să găsim echilibrul corect, să ne asigurăm că în momentul în care, în condițiile în care unele state membre au la dispoziție foarte multe fonduri, pe de altă parte alte state membre nu au la dispoziție atâtea, nu au la dispoziție atâtea fonduri, să fim cât mai prudenți. Oricum este clar că vom uh, trece o perioadă în care urmează ani și ani de austeritate și Uh, există foarte puține fonduri din uh, partea statelor membre, deci mă întreb dacă este foarte, dacă o idee foarte bună să stabilim niște condiții de care vor profita doar anumite state membre. Mă întreb dacă uh, întreprinderile nu se vor muta cu toate înspre statele membre mai bogate. Deci, din păcate, trebuie să ținem seama de realitățile cu care ne confruntăm cu toții. În încercarea noastră am, uh, am uh, încercat să ținem seama de anumite criterii, regiunile ultraperiferice, de exemplu. Aici am mers puțin mai departe decât în prezent și permitem uh, statelor membre să blocheze anumite derogări, pentru că există o diferență între regiunile ultraperiferice și continent. este pur și simplu un exemplu de flexibilitate dacă este nevoie de flexibilitate. Și aș dori să mă mai refer la un alt lucru. Un coleg s-a referit la transparență și necesitatea de a avea transparență. Și, de fapt, am propus și vom insista ca o regulă generală, nu doar pentru orientările generale referitoare la starea de stat uh, regional, ca identitatea beneficiarului, obiectivul ajutorului și efectele ajutorului să fie monitorizate. Cred că uh, este vorba de o condiție fără de care sistemul nu poate funcționa. Este oricum o nouă dispoziție prevăzută în regulament și cred că toată lumea are interesul să monitorizeze ce se întâmplă cu aceste ajutoare cu mare atenție. Nicolas s-a referit mai înainte la un lucru foarte important Comisia are uh, competențe exclusive când vine vorba de politicile concurențiale, dar este activă în, uh, în procesul legislativ. Acest lucru este valabil pentru politica regională, dar și pentru alte politici și faptul că astăzi discutăm împreună ne arată că și în politica de concurențială încercăm să includem această dimensiune și înțelegem că trebuie să reflectăm uh, obiectivele sectoriale în politicile noastre. Însă acest lucru este important de înțeles și de colegii noștri din celelalte instituții, cât de importantă este politica concurențială, pentru că cu toții avem interesul ca, ca piața internă să funcționeze pe de o parte și pe de altă parte să nu uităm de celelalte politici importantă pentru noi. Deci nu cred că ar trebui să creăm o prăpastie artificială. Este într-adevăr uneori foarte greu să găsim uh, echilibru între cele două politici, însă acestea au același obiectiv și sperăm că Parlamentul ne va sprijini, pentru că trebuie să recunoaștem că unii din uh, cei care participă la această discuție au alte obiective, nu își doresc uh, în mod special promovarea coeziunii europene sau a pieței interne europene. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mă refer la trei puncte în legătură cu indicatorii. PIB-ul. Aceasta este o întrebare care se leagă de coerență, pentru că categorizarea regiunilor pentru, pentru politica de coeziune se bazează pe PIB și pentru a ne asigura că nu există discrepanță când vine vorba de crearea uh, hărților pentru o regiune, este foarte important să recurgem la aceiași indicatori. Apoi, tratarea categoriilor, uh, regiunilor și a lucrurilor corespondente. Am văzut când am discutat politica de coeziune și în urma con- concluziilor uh, Consiliului uh, adoptate în urmă cu o săptămână că există o diferențiere foarte complexă între diferitele tipuri de regiune care ține cont, de exemplu, de o regiune fostă de convergență care se va regăsi în următoarea perioadă de sprijin în, uh, în categoria de tranziție și apoi în cealaltă perioadă într-o, într-o regiune mai dezvoltată. Și trebuie să găsim același tratament pentru regiunile care își vor modifica statutul pe viitor. Deci, uh, lucrurile pot fi setate foarte fin pentru a ține seama de uh, toate aceste criterii diferite. Dacă am aplica un asemenea sistem atât de complicat în ajutorul regional, cred că acesta nu ar funcționa și trebuie să lăsăm pe de altă parte flexibilitatea statelor membre de a-și lua alegerile proprii. Și acest lucru este valabil și pentru regiunile care au niște caracteristici specifice care pot fi uh, considerate a fi dezavantaje, de fapt. Și apoi, pentru regiunile ultraperiferice există un tratament uh, specific, dar există și alte regiuni, uh, insule, regiuni muntoase și așa mai departe. Dar în uh, cadrul politicii de coeziune, statele membre au flexibilitatea de a-și alege propriile măsuri, de a stabili propriile rate de cofinanțare pentru regiunile respective. Și acest lucru uh, Um, este aliniat cu renunțarea la o predefinire a necesităților regiunilor respective. Și poate, dacă îmi permiteți, un ultim punct care se leagă de cele spuse de domnul Von. Cred că, într-adevăr, trebuie să nu uităm cadrul general când vine vorba de Uh, tratamentul aplicat marilor întreprinderi. Am văzut acest lucru și am discutat, l-am discutat în cadrul trialogului uh, acest punct, legătura între marile întreprinderi și um, IMM-uri. Și în rezultatul final, cred că această legătură va fi reflectată. Însă, nu doar uh, orientările generale pentru ajutorul regional sunt relevante din acest punct de vedere. Oui, merci. Je crois que le débat Mulțumesc, a fost o dezbatere interesantă, dar trebuie să ne punem în contextul actual de criză. În cazul acesta, de multe ori, e nevoie de intervenții publice. proiectul de buget european pentru 2014-2020 nu este încă gata și acest lucru ne afectează. Sperăm că și Parlamentul va avea un lucru de spus. a statelor și a regiunilor să fie eficientă. A doua observație cu privire la uh, coerența între diversele linii directoare în privința fondurilor structurale. Acestea uh, promovează dezvoltarea IMM-urilor, ceea ce este foarte bine, dar în același timp trebuie să autorizăm și intervenția publică pentru IMM-uri, pentru ca acestea să se poată dezvolta. Vreau să insist și pe problema uh, ruralității în Europa. Eu sunt președintele unui uh, grup, uh, RURACT, care cuprinde 50 de regiuni europene și ne confruntăm cu problema exodului rural. Trebuie să existe echilibru între zona rurală și zona urbană și, prin urmare, este necesar să ajutăm regiunile uh, rurale pentru a ține pasul cu cele urbane. Aș vrea să mă întorc spre membrii comisiei Ați văzut că problema întreprinderilor este esențială, problema eligibilității. Trebuie să fim conștienți de această situație în ziua de astăzi. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și sper că vom continua această dezbatere și cred că și colegii noștri își doresc acest lucru. Am înțeles că uh, domnul Kaufman de la Direcția Generală pentru Concurență a spus foarte clar că și dumneavoastră vă doriți acest dialog cu Parlamentul și, dacă nu mă înșel, veți finaliza consultarea părților interesate pe la jumătatea lunii martie și mă aștept ca după această dată să reveniți în fața Parlamentului pentru a discuta și alte uh, puncte care au fost atinse în uh, trilogul despre următoarea perioadă de finanțare. Înțelegem care, că, care sunt competențele Comisiei în uh, politica de concurență și noi suntem conștienți că această politică este uh, importantă și pentru politicile de care ne ocupăm noi. Tocmai de aceea dialogul cu dumneavoastră este atât de important. Și acum trecem la vot. Thank you. Da, Dragi colegi, haideți să verificăm uh, dacă funcționează cartela de vot. Uh. It goes very slow, but it goes. Da, merg, lucrurile merg foarte încet, dar văd că funcționează. Uh, it was only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 Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul oral pentru amendamentul 5 se împotrivește cineva acest amendament oral, atunci uh, votăm amendamentul 5 astfel schimbat. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, Împotrivă. abțineri se adoptă. Un amendament oral pentru amendamentul 9. Există obiecții? Nu? Atunci votăm amendamentul 9 astfel modificat. Cine stă pentru, împotri... Cine stă pentru Împotrivă. abține, se adoptă. Amendamentul 10 este de asemenea modificat printr-un amendament oral. Obiectează cineva? Nu. Cine este pentru? Împotriva, cred că trebuie să verificăm amendament, amendamentul 10, să deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 21 de voturi împotriva 19 pentru. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 14 a fost retras. Deci, vot electronic pentru întregul aviz. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 de voturi pentru, o abținere. Trecem la raportul doamnei Maner. Can we vote, Rica? Votăm raportul doamnei Manel. Compromisul 1. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? E respins, dar verificăm electronic. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis și este respins. Trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? 8. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri este respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă Abțineri adoptat. 11. Cine este pentru? 11. Verificăm amendamentul 10. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul 11 am votat. Compromisul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18, cine este pentru, împotriva, abținere, adoptat. 19, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 27, cine este pentru, împotriva abțineri adoptat. 28, pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 4, cine este pentru, împotriva Abține adoptat. Amendamentul 36, cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. 34, pentru, împotriva, abțineri adoptat. 39, pentru, împotriva abțineri respins. 40, pentru, împotrivă, verificăm 40. Votul este deschis. Votul este închis și este adoptat 24 la 18. Amendamentul 41, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La compromisul 5 este un amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Deci votăm compromisul 5 astfel amendat. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat? 51 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 52 pentru, împotrivă, abținere respins. 53 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 6. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 61. Cine este pentru, împotriva. Verificăm 61. Votul este deschis. Votul este închis și este adoptat 28 la 14. Mă scuzați, spune președinte. Compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abține, să adoptă. Amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Adoptat. Amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? abținere, Verificăm 70. Votul este deschis. Votul este închis și este adoptat 22 la 18. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Adoptat. 76 cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 77 cine este pentru, împotriva, verificăm 77. Votul este deschis. Votul este închis și se adoptă 24 la 18. Amendamentul 78 cine este pentru, împotrivă, abținere respins. Compromisul 9 cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 80 cine este pentru? Împotrivă. Abține respins. 82 e retras. Compromisul 10 cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Compromisul 11 cine este pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. Vot final electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 39 pentru, 3 împotrivă. Se adoptă. Astfel am încheiat votul. Acum avem prima întâlnire cu domnul Ramon Luis Varcarfel, președintele Comitetului Regiunilor. Dragi colegi, noi e o pauză. I would like to start the meeting. Aș vrea să începem ședința. Aș vrea să începem ședința și să-i urez bun venit pentru prima dată în, în uh, calitatea sa de președinte al Comisiei Comitetului Regional, să-i urez bun venit lui uh, domnului Varcasel și vrem să începem imediat discuția. Vă rog să luați cuvântul și pe aceea vom avea o uh, intervenție din partea membrilor comisiei. Așadar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, membrii ai uh, Parlamentului European, reprezentanții ai Comisiei Europene, domnilor și domnilor. Ca urmare a acordului la care s-a ajuns pe 8 februarie de către șefii de stat și de guvern privind cadrul financiar multianual pentru o perioada 2015-2020 2020 mă scuzați, am considerat că totul uh, s-a spus. Totuși, unii oameni ar spune că lucrurile nu stau deloc așa. Concluziile Consiliului European invită Consiliul și Parlamentul European să ajungă la un acord cât mai repede cu putință. Așa cum a fost subliniat imediat de către Parlamentul European, Abia acum încep adevăratele negocieri. Mai întâi aș vrea să vă felicit din două motive. Întâi, pentru fermitatea cu care v-ați apărat pozițiile în ce privește cadrul financiar multianual și, pe de altă parte, pentru progresele care s-au făcut în cadrul de în cadrul negocierilor care au, luat, au avut loc în trialog, în legătură, trialogul privind viitorul uh, politicii de coeziune. Unii oameni tind să uite că contextul instituțional actual nu mai are nicio legătură cu negocierile precedente care au avut loc în anii 2005-2006 și înainte. Până atunci, de atunci, tratatul uh, de la Lisabona a dat noi puteri Parlamentului European și importanța acestora se va vedea în zilele următoare prin puterea sa de a aproba cadrul financiar multianual adoptat de Consiliu, precum și puterea sa de a avea cu decizie ce privește pachetul legislativ de, privind politica de coeziune. Așadar, suntem într-un moment decisiv în ce privește Parlamentul European și mă bucur că lucrurile stau așa, pentru că Parlamentul este instituția care își poate lăsa amprenta pe cea mai importantă legislație pentru regiunile și uh, orașele Europei. După cum știți, Comitetul Regiunilor a participat uh, complet la aceste dezbateri. Ne-am adoptat primul aviz privind cadrul uh, financiar multianual în decembrie 2011 într-o serie de avize privind propunerile legislative ale Comisiei în vederea politicilor viitoare pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune, politică agricolă și așa mai departe. De asemenea, am adoptat un aviz privind cadrul financiar multianual în octombrie anul trecut. O rezoluție înaintea Consiliului European din noiembrie 22 și o rezoluție privind uh, pachetul legislativ pentru politica de coeziune. Raportorii noștri au ținut legătura directă cu colegii din Parlamentul European și trebuie să recunosc că suntem foarte satisfăcuți de activitatea noastră și de colaborarea cu noastră, pentru că multe dintre recomandările și amendamentele pe care le-am făcut noi în avizele noastre și multe din preocupările noastre au fost uh, primite favorabil în Comisia Regia Parlamentului European. Dacă această dezbatere devine și mai grea de sens, acest lucru este datorat contextului economic în care trăim și care nu este unul foarte favorabil și consecințele lui sunt vizibile uh, în mod uh, extrem de dur asupra politicii de coeziune și politicii regionale. Politica de coeziune este un instrument cheie pentru a ieși din criză de la nivelul teritoriilor noastre și să realizăm scopurile pe care ni le-am propus până în, în strategia UE 2020. Fondurile structurale reprezintă o treime din investițiile publice sau mai mult de o treime pentru ce obțin jumătate din statele membre ale Uniunii Europene. Pe chestiuni cum ar fi inovare, IMM-uri, incluziune socială, vorbim despre aspecte decisive pentru strategia UE 2020. Ca să spunem uh, altfel, după cum uh, știți, uh, mulți dintre noastre, fără fondurile structurale, nu ar exista pur și simplu suficiente investiții și ar exista riscul de stagnare economică. După acordul pe perspectivele financiare la care s-a ajuns în Consiliu, unii oameni vor spune că pare pe jumătate plin, alții că e pe jumătate gol. Dați-mi să vă spun de ce cred că trebuie să fim satisfăcuți destul de rezonabil cu rezultatele care au fost realitate până acum. Trebuie să subliniem aspectele pozitive ale acordului realizat în cadrul ultimului Consiliu European. Mai întâi, deși bugetul pentru politica de coeziune a fost uh, ușor redus uh, comparativ cu alte zone de politică, 325 de milioane de euro, 325 de miliarde de euro, mă scuzați, s-au tăiat 14 miliarde din propunerea Comisiei Europene. Și propunerea actuală este așadar în scădere cu 8,5%. Asta evident că este o tăiere substanțială, semnificativă. Și ar trebui să ne amintim că abia acum un an în urmă, cu un an în urmă, Multe state membre ar fi vrut să elimine complet politica regională. Acum putem spune că politica regională a rezistat presiunii inamicilor coeziunii și împreună cu politica agricolă comună va continua să fie unul dintre instrumentele esențiale ale bugetului european. În al doilea rând, o să vă spun că acordul uh, privind perspective financiare uh, pentru cadrul financiar multianual ne permite să planificăm pe termen lung și să uh, avem stabilitatea pe care o oferă planificarea multianuală. Acesta nu a fost un scop uh, ușor de atins dacă ne uităm la ce poziții conflictuale au avut cele 27 de state membre. Mai mult, uh, printre începește punctele asupra cărora suntem de acord, trebuie să fim de acord și cu politica de arhitectură, uh, arhitectura promovată de, de Comisia Europeană și crearea regiunilor de tranziție. De la început, uh, Comitetul Regiunilor s-a luptat ca să obțină crearea unei categorii care să permită o tratare mai corectă a celor regiuni care sunt acum la un nivel intermediar de dezvoltare, între 65% și 90% din uh, uh, PIB-ul, uh, media PIB-ului european și să se evite distorsiuni semnificative comparate cu alte teritorii ale Uniunii Europene. Știm că de la primul moment, întotdeauna, în acest efort de apărare, întotdeauna am avut susținerea Parlamentului European. A fost un, un aliat puternic al nostru. Un alt lucru pe care l-am putea sublinia este crearea unui fond pentru angajarea tinerilor pentru regiuni care au un șomaj peste 29% în rândul tinerilor. Comitetul Regiunilor susține toate inițiativele care se ocupă de această problemă la nivel comunitar. De fapt, acum câteva săptămâni am aprobat o rezoluție în care am susținut proiectul uh, pentru tineri, inițiativa pentru tineri și Trebuie să avem grijă ca în dezvoltarea acestei inițiative ă, ă, entitățile locale și regionale să fie luate în considerare. Pe de altă parte, ă, se pare că e un lucru bun faptul că s-a creat mecanismul Connecting Europe, care este menit să îmbunătățească infrastructura europeană de transport. Deși bugetul i-a fost tăiat cu 20 de miliarde de euro față de propunerea Comisiei, această politică are o, va avea totuși o sumă semnificativă în perioada următoare. Și un pas semnificativ este uh, deschiderea Consiliului European începește flexibilitatea. Paragraful 1.9 din concluziile Consiliului uh, menționează nevoia de flexibilitate. Uh, pot înțelege că aceasta poate fi privită ca pe victoria Parlamentului European, pentru că ați insistat pe acest concept de multe ori, cu multe ocazii. Și noi, Comitetul Regiunilor, ne bucurăm că s-a făcut acest progres pentru că încă de la început am cerut o revizuire imediată a cadrului financiar multianual. E o problemă de onestitate până la urmă, de fair play, pentru că uh, problemele cu care ne confruntăm acum s-ar putea să nu fie același peste patru ani și dacă nu vom putea corecta problemele și dezechilibrele din buget, nu va fi în regulă înțeleg dificultățile uh, presupuse de a, nevoia de a ajunge la un acord între 27 de state membre. Asta nu înseamnă însă că acordul din Consiliul European este cel mai bun la care s-a putut ajunge sau că nu există marge de negociere în continuare. Noi am fost de acord că negocierile între Parlament și Consiliu vor fi foarte complicate. Totuși, cred că ar trebui să evităm o respingere a acordului, pentru că atunci criza economică va continua să ne afecteze economiile și nu putem să ne permitem să mai rămânem în urmă. Voi enumera micile ajustări pe care am vrea să le vedem. Am menționat deja problema flexibilității și se pare că uh, Comisia ar fi dornică să accepte acest lucru, dar vrem să insistăm asupra... Asta este un, un lucru pe care nu îl vom uh, abandona la Comitetul Regional. Vrem să insistăm asupra următorului lucru. Flexibilitatea. Nu trebuie să renunțăm la flexibilitate. O altă chestiune cheie este legată de deficitul structural al bugetului european, care rezultă din diferența între creditele de angajament și creditele de plată. Știți că, conform uh, tratatelor, bugetul european nu poate opera pe deficit. Acest deficit poate fi uh, uh amânat de la un an la altul și rostogolit dintr-un an în altul. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu președintele Schulz că această tendință nu poate continua și că acordul din Consiliu, sigur, nu uh, Uh, nu numai că nu anulează această practică, ci o și extinde. Știu că uh, Parlamentul respinge deficitul structural și aveți uh, susținerea Comitetului Regiunilor pentru această poziție. Acum, câteva aspecte legate de pachetul legislativ al politicii de coeziune. În primul rând, aș vrea să felicit echipa de negociere a Parlamentului European, mai ales pe doamna Hubner, pentru rezultatele realizate în negocierile cu Consiliul. Multe dintre compromisurile la care s-a ajuns cu statele membre sau uh, au susținut cererile Comitetului Regiunilor, de exemplu păstrarea codului de conduită, astfel încât în practică să avem principiul bunei guvernanțe multianuale în uh, elaborarea planurilor operaționale, menționarea strategiilor macroregionale în regulamentele generale faptul că se dă importanță provocărilor teritoriale în acordurile de asociere, includerea provocărilor demografice în acordurile operaționale și programele operaționale, ne bucurăm că aceste aspecte au fost uh, uh, agreate uh, de către Parlament și Consiliu în cadrul trialogului. Totuși, e foarte dificil pentru noi să acceptăm anumite condiționalități economice. Cadrul financiar multianual uh, pe următorii șapte ani uh, include multe aspecte de condiționalitate privind execuția bugetului comunitar și cere statelor membre să îndeplinească angajamente de guvernanță economică și alte angajamente de alt tip. Și este ironic că se creează un mecanism de sancțiuni pentru a evita eh, de, de, deficite excesive în statele zonei euro, când, pe de altă parte, bugetul comunitar are propriul său deficit structural care nu va face decât să crească în timp. Prin urmare, cerem mai multă consecvență din acest punct de vedere și sperăm că Parlamentul va, își va apăra cu putere pozițiile în dialogul tripartit. Comitetul Regiunilor este împotriva creierii unei rezerve naționale de creștere de 7% din toate fondurile uh, politicii de coeziune, uh, dezvoltare rurală, dezvoltare maritimă și așa mai departe. Asta poate duce autoritățile de management să stabilească niște uh, scopuri foarte ușor de realizat, pentru că după aceea se poate să folosească resurse adiționale. Ideea este ca să se reglementeze, să prevadă o resursă flexibilă, o rezervă flexibilă, pentru că aceasta, aceste rezerve să, inițiat- să financeze inițiativele uh, inovatoare. Așadar, trebuie să-mi exprim uh, nemulțumirea față de faptul că în concluziile Consiliului se vorbește despre stabilirea fondurilor la nivel național și regional și că s-au stabilit plafoane pentru fonduri. Aici ar fi trebuit să se consulte mai mult cu Comitetul Regiunilor, dar de fapt n-am primit niciun fel de propuneri legislative pe acest subiect, deci considerăm că această problemă trebuie inclusă în regulamentul general. Pe de altă parte, aș vrea să vă vorbesc foarte pe scurt despre platforma de dezvoltare rurală europeană în cadrul Fondului European uh, de Dezvoltare Rurală. Știu că domnul Jan Olbricht a propus să se susțină această propunere atâta timp cât cooperarea, se instituie o cooperare strânsă cu Comitetul Regiunilor. Și vreau să-i mulțumesc domnului Albrecht pentru această propunere și o să rog să o susțină din moment ce ar fi contraproductiv să se creeze noi platforme de politică în uh, exteriorul instituțiilor noastre. Noi suntem gata să colaborăm cu Comisia Europeană pe această chestiune. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra posibilității de a extinde cadrul cooperării interregionale la țări terțe. În acest scop ar fi necesar să se schimbe textul legislativ. În aceste momente de criză economică, provocările politicii de coeziune nu au fost niciodată mai extinse și credem că acum trebuie să întărim relațiile noastre cu partenerii noștri din toată lumea pentru a găsi soluții la probleme comune. Din acest motiv, noi, Comitetul Regiunilor, dorim să rugăm raportorul să includă aceste idei în uh, discuțiile pe care le va avea la uh, trialog. Aceste probleme, doamnelor și domnilor, sunt uh, unele dintre cele pe care noi le considerăm cele mai importante. Știm că uh, Lista problemelor relevante care trebuie să fie negociate în cadrul trialogului este una foarte mare, dar trebuie să ne concentrăm asupra problemelor fundamentale și să ajungem la cel mai bun acord posibil. Dați-mi voie să vă reamintesc mai întâi că în acest context de criză economică, Uniunea Europeană trebuie să se implice în investiții pe termen lung pentru a uh, realiza scopurile stabilite în strategia UE 2020. Acesta este un principiu care ar trebui să ne ghideze în aceste negocieri și știm acest lucru foarte bine la nivel local și regional. Acest principiu spune că n-ar trebui să existe transparență începește competențele fără transparență în domeniul resurselor. Acest lucru și acest principiu ar trebui aplicat și la nivel european. Noi, Comitetul Regiunilor, ne așteptăm ca Parlamentul European să știe cum să apere rolul care i s-a dat de către tratate în tratate și să păstreze o poziție puternică uh, favorabilă cetățenilor și municipalităților Europei care sunt de partea noastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Intervenție fără microfon. I'm sorry, I just, that was my only chance to say something. Da, îmi pare rău că am ratat această șansă de a spune ceva pe care să nu-l auziți. Am șapte vorbitori pe lista mea. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, vă rog să-mi spuneți acest lucru pentru a calcula uh, timpul alocat fiecărui vorbitor. Salvator Gariga are primul cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Balcase, pentru această prezentare. Domnul Barroso ieri la conferința deschisă a președintelui a spus că limitele impuse de Consiliul Bugetului nu pot uh, funcționa uh, din punctul de vedere al aspectelor uh, calitative ale bugetului. Dacă este să discutăm aspectele cantitative, Consiliul, desigur, vrea să strângă punga și Dintr-o perspectivă a calității, Comisia consideră că lucrurile nu vor funcționa. Din punctul de vedere al cantității, suntem de acord cu foarte multe puncte de vedere ale Comitetului regiuni, Regiunilor, mai ales în perspectiva revizuirii de la mijlocul uh, mandatului. Și noi ne-am dorit ca resursele să poată treacă mai ușor între diferitele categorii, când vine vorba de angajamentele de plată, ne-am dorit un transfer anual automat. Cu toate acestea, am uh, discutat între Parlamentul European și Comitetul Regiunilor pentru a încerca să ne implicăm în această procedură bugetară și acest, motivațiile acestei implicații vin din, uh, dintr-o rațiune macroeconomică și rezoluția Parlamentului European aprobată cu o majoritate de 70% subliniază condițiile economice. Și dacă este să analizăm condițiile politicii de coeziune, am văzut că nu există o corespondență între măsurile din politicile de coeziune și indicatorii de performanță din fiecare regiune în parte. Am considerat că regiunile ar suferi mai mult dacă am merge pe această abordare de tăiere oarbă a, a bugetului. Suntem de acord că trebuie să se țină seama de fiecare, de, de nevoile specifice fiecarei regiuni și așteptăm din partea dumneavoastră mai multe uh, explicații în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, sunt Van Nistelrooy am colaborat foarte bine cu Comitetul uh, Regiunilor, mai ales în ultimul an, vis-a-vis -vis de noile regulamente pentru perspectiva financiară și cred că acum trebuie să discutăm despre rezultate. Și după cum a spus domnul Gariga, grupul nostru politic uh, nu poate accepta această diferență între angajamentele de uh, plată și angajamentele de credit. Într-adevăr, uh, cadrul financiar multianual trebuie finalizat și, în general, nu trebuie să stăm de două lucruri mari. În toate fazele uh, a negocierilor am putut să ne comunicăm poziția și ce nu trebuie să uităm este vorba că este vorba de un cadru întins pe șapte ani. Și noi ne-am dorit păstrarea acestui cadru. Indiferent de dezbaterea din Parlament, nu ar trebui să punem uh, în pericol această perspectivă întinsă pe un termen lung. Pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să întreb Comitetul Regiunilor să își exprimă comentariile vis a -vis de această perspectivă pe șapte luni și sper că foarte repede, în trei luni de zile, vom reuși, noi raportori împreună cu președinția irlandeză și cu Comisia, să creăm o atmosferă de lucru foarte bună, tocmai pentru a pentru a ne asigura că noua politică de, co- de coeziune devine o realitate. Din partea Comitetului Regiunilor există semnale diferite. Dumneavoastră, de exemplu, aveți un mecanism de monitorizare vis-a-vis -vis de strategia Uniunii Europeană 2020 și cred că ajungem într-o nouă fază de specializare inteligentă în care Uh, combinăm instrumentele de coeziune, de politică regională cu instrumentele de cercetare și dezvoltare, pentru că trebuie să ținem seama de îndeplinirea unei noi agende. Și Parlamentul a ținut seama de această concentrare tematică, am introdus și um, tehnologia informației și a comunicării și așa mai departe. Și uh, ar fi important ca și Comitetul Regiunilor să monitorizeze punerea în aplicare, pentru că trebuie să înțelegem cum sunt puse în aplicare toate aceste lucruri în uh, regiunile respective, în regiunile reale. Acest lucru este important, pentru că unii oameni, nu în această comisie, dar în acest parlament, se întreabă de ce avem nevoie de Comitetul Regiunilor pentru că am avea Parlamentul European. Da, este adevărat, Parlamentul European are competențele uh, proprii, dar și Comitetul Regiunilor are un rol important pentru a ne apropia de nivelul uh, regiunilor și din acest punct de vedere, cred că poziția Comitetului Regiunilor ar fi consolidată și munca noastră ar fi ușurată dacă am avea un proces de monitorizare. Nu avem nevoie, desigur, după cum a spus și dumneavoastră, noi structuri. Dar, nu știu, poate merită să discutăm această idee în următoarele luni. Vă mulțumesc. La președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte al Comitetului Regiunilor. Ne-ați prezentat o situație cu care suntem de acord. Compromisul privind cadrul financiar multianual adoptat de Consiliu nu se ridică la înălțimea mizei strategiei pe care trebuie să o atingem, strategia 2020. Dumneavoastră, în Comitetul Regiunilor, trebuie să trageți semnalul de alarmă privind provocările le-ați menționat puțin, aș vrea să revin asupra trei aspecte. Prima mare provocare, schimbarea climei și anume aspectul energetic. Vă amintesc dezbaterea adevărată privind dezbaterea, uh, dezbaterea privind schimbarea climatică atinge orașele este o provocare acest aspect energetic, pentru care efecte și asupra industrializării teritoriilor. Aceasta va putea ea să aducă o schimbare reală? Trebuie să faceți această tranziție pentru ca teritoriile să aibă un rol important. A doua mare provocare este cea economică. Ați menționat-o. Tinerii, șomajul în rândul tinerilor, care atinge chiar 60%. Uh, Aici teritoriile sunt importante, trebuie să relocalizăm economia plecând de la ele, să investim în noi filiere ecologice. Următoarea provocare este legată de aspectul social, creșterea sărăciei în teritorii. Ne confruntăm cu o discriminare tot mai mare față de orașe. Aveți dreptate când spuneți că Parlamentul European trebuie să um, aibă o poziție importantă, de aceea îi rog pe colegi să respingă compromisul și șantajul uh, Consiliului. Parlamentul și Consiliul, uh, Comitetul Regiunilor trebuie să aibă un rol activ în adoptarea compromisului. Situația prezentă mă neliniștește, pentru că negocierile au fost foarte lente și ne-am potmolit în regulamentele viitorului cadru. Ne confruntăm cu indecizie, întârzieri cu privire la articolele cheie, al căror răspuns îl așteptați și dumneavoastră. Problema concentrației tematice, crearea unor noi tipuri de categorii, regiunile de tranziție. Trebuie să avem o poziție clară cu privire la aceste articole pentru a putea să anticipăm. Sunt elemente cheie pentru viitorul Europei. Dacă nu facem progrese și nu avem un buget ambițios care să răspundă așteptărilor, atunci vom avea o situație catastrofică în teritorii. De ce? Pentru că noi facem niște anticipări în Parlamentul European, dar și Comitetul Regiunilor trebuie să anticipeze. Să anticipeze viitoarele acorduri de parteneriat, viitoarele programe operaționale și cu cât întârziem mai mult, cu atât uh, se vor înregistra întârzieri și în următoarea perioadă de programare. De ce? Pentru că nu vom fi pregătiți la timp. De aceea, cred că mesajul pe care trebuie să-l aduc astăzi Comitetul Regiunilor, pentru că mesajul pe care îl transmiteți și aici, în uh, comisia noastră, trebuie auzit și de Parlament, dar și de Consiliu, mai ales de Consiliu. Trebuie să faceți în așa fel încât să puteți transmite bine mesajul și trebuie să colaborăm și noi cu dumneavoastră pentru a ajunge la un buget ambițios. Este important mai ales în ceea ce privește resursele proprii ale viitorului buget, pentru ca Europa să poată proteja regiunile și să nu aplice politici de austeritate. Mulțumesc! Dragi colegi, mai sunt șapte vorbitori pe listă, deci uh, vă rog să fiți cât mai succinți. Domnul Alfonzi. Eh, da, aș dori să aduc completări. Aveți o imagine cu paharul pe jumătate plin, pe jumătate gol. Cred că nu e o imagine adaptată. Am simțit o ruptură politică la Consiliul European de săptămâna trecută și una istorică. Chiar este prima dată când euroscepticii uh, au fost uh, luați în considerare mai mult decât uh, ceilalți. Este neliniștitor pentru că toată lumea începe să ia partea domnului Cameron, să le ia partea britanicilor și au pretexte bune. Cred că Parlamentul European și Comitetul Regiunilor trebuie să reacționeze și să tragem un semnal de alarmă, pentru că fără acest semnal nu putem să trecem peste această criză. Trebuie ca prin puterile conferite prin tratatul la Lisabona să ne împotrivim. Nikos. Domnul Crisohelos. Vă mulțumesc. Parlamentul European își dorește, desigur, un buget care să fie un instrument pentru punerea în aplicare a obiectivelor europene, dezvoltarea regională, coeziune, locuri de muncă pentru tineri, să nu uităm de politica agricolă comună, însă bugetul trebuie analizat din două puncte de vedere. Dacă avem suficiente fonduri la dispoziție și dacă acest buget contribuie la punerea în aplicare a obiectivelor politicilor noastre. Deseori, acest buget nu duce la un rezultat concret, nu îmbunătățește viața concretă a oamenilor, nu creează locuri de muncă. Știm foarte bine că în acest moment foarte mulți tineri din Europa sunt șomeri. Și fondurile cheltuite pentru tineri, de exemplu 6 miliarde pentru regiunile în care șomajul între tineri depășește 25%. Până la urmă, dacă este să facem un calcul, ajungem la suma de 750 de euro pentru un tânăr întinși pe 7 ani. Și am uh, cheltuit 800 de miliarde de euro pentru salvarea sistemului bancar. Cum vom putea uh, convinge cetățenii europeni în 2015 să meargă la alegeri, la alegerile europene, dacă investim atât de puțin în tineri. Avem nevoie de rezultate atât în economie cât și în domeniul social și aș putea să vă dau un exemplu pentru a rezolva Greci, pentru a salva Grecia am avut nevoie de 240 de miliarde de euro. Este vorba de un sfert din uh, bugetul uh, stabilit european. Însă nimic din această sumă nu merge înspre relansarea creșterii economice, înspre crearea de noi locuri de muncă. Dacă am face acest lucru, atunci am avea nevoie de doar 20% din uh, aceleași mijloace financiare. Deci avem nevoie de măsuri eficiente, coerente între toate nivelurile. Unii vorbesc despre reducerea uh, bugetului, însă cred că acest buget ar trebui să fie folosit cât mai eficient pentru a rezolva în mod țintit problemele cu care ne confruntăm. Apoi, un alt uh, exemplu, Fondul European pentru Persoanele Defavorizate. Um, există acolo o, o sumă, 2 miliarde și jumătate de euro, care nu este una foarte mare. Cu această sumă nu putem avea o, o politică în care să țină seama de necesitățile persoanelor defavorizate. Avem apoi acest cadru financiar multianual și în comparație cu perioada anterioară, anterioară 2007-2013, este, mai, uh, este o sumă mai redusă, însă condițiile sunt diferite din punct de vedere economic și bugetul pentru uh, noua perioadă este foarte important. Parlamentul nu poate fi de acord cu acest buget, trecând dincolo de deficitul care este impus, pentru că el nu răspunde adevăratelor probleme. Ne orientăm în continuare pe baza unor vechi priorități, nu ținem seama de noile probleme cu care ne confruntăm și nici uh, mărimile nu sunt corecte până la urmă, pentru că există diferențe imense între regiuni. Astăzi avem mai multe regiuni sărace în Europa și am uitat de acest lucru. În cadrul negocierilor între, între Parlament și Consiliu, sper că vom ajunge la adoptarea unui uh, buget care să sprijine într-adevăr politica de coeziune, politica regională. Doamna președinte, am epuizat, din păcate, timpul alocat acestui schimb de opinii. Mai uh, avem cinci colegi care urmează să intervină. So we are going now... Da, vom continua. Încă un coleg. Vă rog, vă rog să vă limitați la un minut, două minute pentru comentariile uh, dumneavoastră. Madame la merci. Monsieur... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte al Comitetului Regiunilor. Dacă analizăm deciziile Consiliului European, suntem de acord că Uniunea Europeană nu se ridică la înălțimea ambițiilor, mai ales în lupta cu criza și redresarea economică. Suntem într-o perioadă inedită în istoria instituțiilor europene, o perioadă istorică cu, a, în uh, istoria politicii regionale. Este prima dată când se propune un buget mai scăzut decât cel anterior. cu 30 uh, de miliarde de euro, mai puțin. Cu un buget redus nu vom putea fi mulțumiți și va avea efecte negative asupra politicii regionale. Am trei lucruri de spus. În punctul 77 uh, al documentului uh, Consiliul European se, refer, se face referire la macrocondiționalitățile uh, economice. Noi am încercat în trialog să ne menținem poziția în fața Consiliului, dar ca negociator îmi pun întrebări cu privire la menționarea macrocondiționalităților economice în acord, care reprezintă care este uh, marja de manevră pe care o avem. Le atrag atenția colegilor asupra acestui punct. Acum, cu, code, prin codecizie, construim o jurisprudență a relațiilor interne instituționale și anume jurisprudența puterilor Parlamentului European și este esențial să respectăm o serie de principii și să nu acceptăm să pun, pun, fim puși în fața faptului împlinit. A doua observație. Vedem că treptat regulament, în regulament sunt strecurate anumite aspecte ce pot să denatureze obiectivele politicii regionale. Este în, înainte să veniți, am vorbit despre ajutoarele de stat regionale și vedem că în noile dispoziții sunt introduse uneori în mod vicios o sumă de dispoziții care privesc țările din politica de coeziune. Uh, trebuie să fim vigilenți și să fim conștienți că aceste compromisuri nu ne pot mulțumi, pentru că noi dorim menținerea unei politici regionale care să fie la înălțimea așteptărilor și ambițiilor. Un alt element, în săptămâna următoare, este una importantă, pentru că se deschide o nouă etapă de negocieri. Trebuie să avem Uh, să fim atenți și să nu renunțăm orice ar fi în fața concesiilor care ne pot fi prezentate și să ajungem uh, la un acord oricare ar fi el. Parlamentul European trebuie să-și mențină o poziție uh, puternică și să spună că această propunere nu poate fi acceptată. Thank you, Cornelia Ernst. Mulțumesc, Cornelia Ernst. Vă mulțumesc. S-a spus deja foarte multe lucruri și poate doresc să exagerez și eu puțin lucrurile. Um, cadrul financiar uh, cadrul financiar multianual a fost astfel formulat de Consiliu ca și cum nu ar exista tratatul de la Lisabona. Pur și simplu a fost ignorat Parlamentul și toate lucrurile importante pentru noi sau majoritatea lucrurilor uh, importante pentru noi au fost ignorate pur și simplu de Consiliu și cred că din partea Comitetului Regiunilor și noi ne așteptăm să nu fiți de acord cu acest buget. Deci vă rugăm să ne sprijiniți, să sprijiniți Parlamentul European, să nu acceptăm acest uh, buget în forma sa actuală, pentru că ar fi vorba de un buget care încalcă legea mai ales când vine vorba de interdicția de a avea un uh, uh, buget deficitar. Apoi, să nu uităm de șomajul între tineri. Se alocă o sumă de 6 miliarde de euro. Este o sumă uh, insuficientă. Insuficientă. Dacă ar exista o clauză dedicată special tinerilor, dacă s-ar sprijini uh, situația tinerilor în anumite fonduri uh, structurale, acest lucru ar fi adecvat. Apoi, pe de, să nu uităm că suma de 6 miliarde provine din uh, alte fonduri, de la Fondul Social European și din alte puncte. Este o soluție cu care nu putem fi de acord. Și ultimul punct, macrocondiționalitatea economică. Ne-am împotrivit din toate puterile acestui principiu, pentru că nu este unul rațional. Este pur și simplu de uh, luarea unor fonduri care ar fi trebuit să ajungă la regiuni. Și cred că aceasta este o linie roșie pe care nu trebuie să o depășim în cadrul acestor nego- negocieri. Și apoi, o ultim, un ultim lucru, Parlamentul trebuie să stabilească prioritățile, indiferent de politica, de grupul politic uh, căruia îi aparținem. Ce ne dorim și ce nu putem accepta. Dacă nu vom face acest lucru, Pur și simplu, situația va continua în negocierile cu Consiliul, așa cum s-a întâmplat și în uh, trecut. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, presidente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați venit la această discuție. Regret, am auzit, desigur, poziția colegilor uh, din uh, diferite grupuri politice și regret că nu pot fi de acord cu toate aceste Uh, cu toate aceste poziții. Este un buget inacceptabil, este pentru prima dată când bugetul nu este crescut și discutăm despre un procent din venitul național brut. Este un buget care nu este, nu este suficient de ambițios și până la urmă există îndoieli și vis-a-vis -vis de măsurile pol- politice, de măsurile economice. Dumneavoastră reprezentați o regiune, regiunea Murcia din uh, Spania. În um, regiunea respectivă, mulțumită ajutoarelor uh, din partea Uniunii Europene, s-a putut face foarte mult împotriva pentru a combate efectele negative ale cutremurului care a avut loc acolo și nu înțeleg cum puteți accepta un asemenea buget, pentru că dacă este să uh, Uh, comparăm bugetul european cu bugetul uh, Statelor Unite ale Americii este ceva incredibil. Astăzi, de dimineață, am pus o întrebare directorului general din Direcția Generală Regio a Comisiei vis-a-vis -vis de uh, luarea în considerare și altor indicatori, nu doar a produsului intern brut, pentru că să nu uităm de situația altor regiuni. Um, de exemplu, regiunea Madridului, care, deși este una dezvoltată, uh, se apropie de pragul de 75%, dar se confruntă cu un șomaj foarte mare. Cu toții ne gândim la anumite prognoze, însă nu trebuie să uităm că dacă nu vom ajunge la o nouă situație, lucrurile se vor îndrepti. Doamna, domnul Matula. Președinte, foarte scurt, nu voi relua idei care s-au expus deja Există state în care centralizarea deciziilor uh, se resimte încă puternic în defavoarea regiunilor, mai ales în unele, state din Est, inclusiv în țara mea, România. Cum vedei armonizarea între decizia la nivelul statelor, în ceea ce privete de exemplu, stabilirea parteneriatelor cu statele membre și aplicarea politicii de coeziune la nivelul regiunilor? Sau, cu alte cuvinte, inând cont de tabloul actual, credeți că rolul regiunilor poate crește în viitoarea perioadă de programare? Dacă da, cum vedeți creșterea rolului regiunilor și ce pași vă propuneți pe care eventual să-i putem sprijini? Mulțumesc! Jan Olbricht. Jan Olbricht. yes, Cred că interpretăm diferit intențiile dumneavoastră în grupul nostru politic, în grupul nostru politic pentru că am auzit că tocmai ne-ați propus să blocăm acest acord. Eu nu am înțeles intervenția dumneavoastră în acest sens Ați uh, menționat pur și simplu lucrurile comune între Comitetul Regiunilor și Parlament, flexibilitatea, așa, flexibilitatea și așa mai departe. Deci, așa am înțeles eu lucrurile, sper să clarificați situația, pentru că nu uh, dorim să plecăm de la această întâlnire crezând că uh, Comitetul Regiunilor dorește să sprijine o poziție extremă din partea Parlamentului European. Un element pe care ar trebui să-l discutăm în detaliu și foarte clar este deficitul. Nu trebuie să uităm că ne confruntăm cu două elemente. Deficitul uh, până în 2013 uh, și apoi există și elementul legat de angajamente și plăți. Există un calendar separat pentru aceste două categorii. Avem o perioadă de trei ani suplimentară care va fi folosită tocmai pentru a închide această diferență între angajamente și plăți. Și cred că ar trebui să susținem o mai bună structurare a bugetului, poate ar trebui să revizuim politica bugetară a Uniunii Europene pe termen lung, pentru că poate acesta este un moment foarte bun Însă, oricum, abordarea noastră ar trebui să fie una pas cu pas. Nu știu dacă sunteți de acord cu acest lucru. Și o altă remarcă, dacă îmi permiteți. În momentul în care discutăm trialogul, avem niște elemente care se referă în mod direct la autoritățile locale și regionale. Este vorba de derogarea pentru, așa, pentru zonele urbane. Consiliul este de acord cu acest lucru și este sprijinit de, de Comitetul Regiunilor când vine vorba de acordarea unor uh, derogări zonelor, uh, regiunilor urbane. Sper că veți putea rezolva această problemă pentru că până acum noi am susținut această derogare și Consiliul nu a fost de acord. Cred că este o problemă care vă afectează și pe dumneavoastră în mod direct. Vă mulțumesc, domnul Ugea, să le cuvântul. Grazie, președinte. Eu, francamente... Vă mulțumesc, domnul președinte. Dacă este să fiu cinstit, mă miră faptul că președintele Comitetului Regiunilor s-a exprimat în sprijinul acestui buget. Uneori am uh, luptat împreună, am purtat împreună anumite lupte și Comitetul Regiunilor ar trebui să apere interesele regiunilor care au, uh, teren, au încă un teren de recuperat. Tocmai de aceea mă miră poziția dumneavoastră, pentru că ceea ce spuneți dumneavoastră pare să confirme un vot negativ pe marginea acestui buget. Este vorba de un uh, buget conservator care nu sprijină creșterea economică și care este dăunător pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate. Aș dori să vă adresez o întrebare foarte simplă. Ce crede Comitetul Regiunilor vis-a-vis -vis de situația insulelor și depășirea, de depășirea situației dificile în care se află această insulă. Domnule președinte, aveți cuvântul. Muy bien, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos cuantos han intervenido. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul pentru că aceste intervenții au îmbogățit dezbaterea pe care o avem și îmi oferă posibilitatea de a clarifica unele puncte care poate nu au fost înțelese atât de bine. Aș dori să vă spun că Comitetul Regiunilor este o instituție în care eu sunt activ deja de 18 ani și Tocmai de aceea știu foarte bine cum funcționează și care este structura Comitetului Regiunilor. Această instituție are limit, niște limitări inerente, nu are nicio competență legislativă, ci are uh, prerogativa de a um, elabora unele avize pe care le înaintăm uh, colegiuitorilor. Până la urmă, Parlamentul European este cel care este responsabil ca un aviz din partea Comitetului Regiunilor să devină, să aibă putere legislativă. Deci, acestea, acestea sunt, aceasta este limitarea inerentă funcționării Comitetului Regiunilor, foarte clar. Apoi, trebuie să mai spun un lucru. Nu am spus niciun cuvânt care să însemne că bugetul, uh, că bugetul adoptat la Consiliu ar avea aspecte pozitive. Lucrurile sunt foarte clare și nu doresc să clarific mai mult din acest punct de vedere. s-au spus anumite lucruri pozitive despre acest buget, lucru care nu este adevărat. Este un buget cu mari reduceri, un buget cu deficite mari și doresc să repet acest lucru. Am uh, spus că suntem uh, mulțumiți în mod rațional dacă ține seama de trei aspecte de când vine vorba de poziția Parlamentului și a Comitetului Regiunilor. Condiționalitatea uh, macroeconomică cu care suntem de acord, flexibilitatea cu care suntem de acord și rezervele statelor naționale. Și apoi există un alt punct uh, vis-a-vis -vis de care suntem de acord cu Parlamentul deci există câteva elemente care ne mulțumesc în mod rațional, dar există un punct vis-a-vis -vis de care eu reprezint uh, poziția Comitetului Regiunilor care este aliniată cu cea a Parlamentului European. Eu aparțin grupului de politicieni care își exprimă foarte clar poziția. și sunt de acord cu dumneavoastră, cu poziția Parlamentului European. În acest buget nu poate fi regăsit niciun uh, punct pozitiv. Dacă este să fim uh, raționali, atunci trebuie să avem poziții similare când vine vorba de crearea unui uh, buget sau de introducerea unor criterii raționale într-un buget. Am spus că vă rog să depuneți eforturi ca acest buget să nu rămână un buget pur și simplu pe hârtie acest lucru nu înseamnă că vă propun să acceptați bugetul propus de Consiliul European. Eu confirm că am spus că acest buget încă nu a fost adoptat. Acum este, este momentul în care rolul Parlamentului este important. Înainte, inițial, am trecut prin uh, faza în care uh, competențele Comisiei au fost exercitate, a urmat faza în care competențele Consiliului au fost exercitate și acum a venit momentul în care Parlamentul trebuie să își exercite competențele pentru a da acestui buget forma sa finală. Acum este important să nu împiedicăm uh, perspectivele de care avem nevoie, să nu uh, rămânem fără acest instrument pentru creștere economică, pentru că bugetul european este tocmai acest lucru, un instrument pentru creștere economică. După cum am spus, noi nu vom accepta bugetul în forma sa propusă, trebuie să continuăm negocierile pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil. Parlamentul trebuie să um, dea dovadă că are puterea pe care a o obținut-o și care este cerută de altfel și de cetățenii europeni. Acest lucru este valabil pentru europarlamentar este valabil și pentru Comisia Europeană și pentru cetățenii europeni, ca de altfel pentru toți cei care au o responsabilitate publică. Cetățenilor europeni le merge foarte rău și acest punct este esențial. Oamenii cer Parlamentului să uh, să își exprime, să-și exercite prerogativele pe care le are la dispoziție, astfel încât să primim instrumentul de creștere economică de care are nevoie Uniunea Europeană. Aceste lucruri eu le-am repetat de mai multe ori și ele pot fi citite și în uh, scris, de fapt. Este o contradicție să afirmăm că bugetul european pentru perioada 2014-2020 ar fi un instrument de creștere economică, că ar fi lucrul de care are nevoie Uniunea Europeană pentru a depăși criza economică prin care trecem și că ar putea fi acceptat. datorită reducerilor care au fost operate, toate aceste lucruri nu sunt posibile. Este o contradicție clară. Eu am spus acest lucru personal și îl voi repeta poate la nesfârșit. Ce trebuie să facem acum este să îmbunătățim elementele care pot fi îmbunătățite și vă rog pe dumneavoastră să faceți acest lucru. Eu nu pot să fac acest lucru personal, ci pentru că nu mă aflu aici în calitate de persoană privată, ci reprezint Comitetul Regiunilor și Comitetul Regiunilor își dorește ca acest buget să fie uh, structurat mai bine și Comitetul Regiunilor a avut de mai multe ori uh, ocazia să spună că cel mai uh, grav lucru care se poate întâmpla este să nu avem un buget. Pentru că regiunile și autoritățile locale au nevoie de acest instrument pentru a depăși criza economică în care se află. Dacă avem un buget care nu ține seama de realitățile actuale, atunci nu trebuie să-l uh, adoptăm. Trebuie să ținem seama de uh, realitate, de lucrurile pe care ni le dorim și de ceea ce putem, ceea ce putem obține pe de, altă, pe de altă parte. Este foarte greu să ajungem la acest echilibru, însă nu imposibil. Uh, și cred că cele afirmate de mine în, numele Comitetului Regiunilor sunt adevărate. Deci, doamnelor și domnilor, europarlamentari, vă rog să îmbunătățiți acest buget și trebuie să încercăm să evităm situația în care nu am avea niciun buget adoptat, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, uh, toate planurile noastre nu se vor uh, transforma în realitate. S-a amintit uh, condiționalitatea macroeconomică și tocmai de aceea avem nevoie de flexibilitate sau Comitetul Regiunilor cere flexibilitate nu suntem de acord cu un uh, instrument care poate fi fatal pentru cetățenii europeni când vine vorba de criteriul uh, condiționalității macroeconomice. Ne întrebăm dacă este un lucru bun sau nu introducerea unor noi mecanisme de control. De fapt, cred că nu avem nevoie de acest lucru. Domnul Van Nistelrooy a spus deja acest lucru pentru că lucrurile ar fi prea complicate. Am avea la dispoziție prea multe instrumente și am uitat care este uh, obiectivul când discutăm de punerea în aplicare a unor mecanisme de control. Există deja uh, o platformă de monitorizare a îndeplinirii obiectivelor până 2020 și nu ar trebui să creăm platforme care există deja și apoi următoarea uh, întrebare. De ce există comitetul uh, de ce mai există comitetul regiunilor? Cred că este o dezbatere care trebuie purtată în uh, Parlamentul European. Unii se întreabă ce înseamnă uh, reprezentativitatea Comitetului Regiunilor. Eu sunt președintele Comitetului Regiunilor pentru că sunt reprezentantul al unei uh, regiuni europene. Fără această calitate nu aș putea prezida Comitetul Regiunilor. Este vorba de o instituție care are o politică apropiată cetățenilor. Acest lucru nu ar trebui interpretat în mod uh, fals. Fiecare dintre noi are propria circunscripție electorală pe care fiecare dintre noi o reprezintă. Ar fi o încercare absurdă ca eu să afirm că noi avem, suntem reprezentanți egali. Este pur și simplu uh, vorba de faptul că noi suntem mai apropiați de politica regională. Și nu este un lucru supărător uh, faptul că uh, un uh, primar este mai apropiat de o anumită măsură decât președintele unei regiuni. Este pur și simplu de un nivel mai apropiat de cetățeni, uh, apropiere de care nu se bucură și alte instanțe politice. Tocmai de aceea mi se pare atât de necesar să discutăm aceste probleme care se referă la acest domeniu, la acea, la acea regiune respectivă. Apoi, întrebarea dacă ar trebui să facem lucrurile altfel, dacă politicile ar trebui să fie mai bine coordonate. Această dezbatere este o altă dezbatere pe care aș purta-o cu mare plăcere. Însă pentru asemenea dezbatere am avea nevoie de mai mult timp, timp pe care astăzi nu l-am la dispoziție, din păcate, pentru că deja uh, îmi, imediat îmi voi rata avionul și pur și simplu v-am descris realitatea așa cum o înțeleg eu. Astăzi începem să discutăm și să ne ocupăm de anumite elemente care fac parte dintr-o uh, politică rațională. Avem condiționalitatea macroeconomică și poate nu Toată lumea discută despre măsurile de combatere a șomajului între, între tineri, de combatere a sărăciei, a schimbărilor climatice. S-a ajuns la un nivel de sensibilitate și cred că din acest punct trebuie să pornim, pentru că dacă nu, am avea o discuție absurdă. În cadrul acestei politici de apropiere de cetățeni are loc activitatea uh, Comitetului Regiunilor pentru a pune în aplicare uh, pactul încheiat de primari. De primari. Cred că este un instrument esențial pentru a combate schimbările climatice, pentru a ajunge la compromisuri când vine vorba de eficiența energetică și pentru a pune în aplicare uh, politica pe care ne-o cer cetățenii, în mod direct. Cred că cunoașteți cu toții acest instrument, uh, pactul încheiat între primari, care probabil este cel mai util instrument pentru a purta această luptă împotriva problemelor născute dacă energia, resursele energetice sunt folosite în prost și știm foarte bine că eficiența energetică este un aspect esențial. La fel de esențial și important este șomajul între tineri această zbatere șomajului între tineri de 6 miliarde de euro este mai bine decât nimic. Dar este o sumă foarte redusă pentru că reprezintă o jignire pentru tineri care de fapt nu au un viitor. Apoi, parteneriatele. Un parteneriat exprimă foarte clar această idee de a avea o politică apropiată cetățenilor. Din acest punct de vedere, Comitetul Regiunilor are un rol foarte important de intermediar pentru că participă la întâlnirile anuale ale autorităților locale în sudul Europei, în nordul Europei. Toate acestea sunt rețele în care se manifestă aceste parteneriate. Să nu uităm și de zona din estul Europei, în care uh, Comitetul Regiunilor are un rol foarte important. Acum, euroscepticismul este o temă foarte îngrijorătoare, pe care însă nu o putem evita. Trebuie să discutăm această temă, pentru că nu este un fenomen ciclic. Spania a aderat la Uniunea Europeană în uh, anul 1986 și din uh, diferite, există diferite motive istorice și culturale care nu ne-au permis să aderăm în Uniunea Europeană mai uh, devreme. Uh, am avut nevoie să avem un sistem, inițial un, mai întâi un sistem democratic înainte de a adera la Uniunea Europeană, de exemplu, în 1986. Cred că această tradiție europeană va fi purtată mai departe în uh, Europa. Cred că euroscepticismul întotdeauna se va manifesta, mai ales când Uh, trecem printr-o perioadă de criză. Și pe mine mă îngrijorează acest lucru, însă este un lucru care îngrijorează pe toată lumea. Sunt sigur de acest lucru. Toate instituțiile, toți cei uh, responsabili de la primarul celui mai uh, mic sat până la președintele celui mai puternic stat uh, al Uniunii Europene, cu toții au o responsabilitate. Cu toții trebuie să cheltuiască cât mai eficient fondurile financiare și, repet acest lucru, bugetul în forma sa actuală este un buget foarte dificil. Este foarte dificil să fim de acord cu acest uh, buget și reiterez acest apel adresat dumneavoastră, noi vom urma, vă vom urma indiferent de direcția pe care o va lua Parlamentul European. Acest buget trebuie îmbunătățit și dacă se operează o reducere bugetară, da, bine, dar situația ar trebui să fie îmbunătățită. Parlamentul European trebuie să ceară acest lucru pentru că aveți uh, posibilitatea îmbunătățirii administrative, îmbunătățirii uh, cheltuielilor bugetare și în acest moment trebuie să încercăm să modificăm bugetul în forma sa actuală. macroeconomică. Mă apropiu de final, m-am uh, referit la um, șomajul între tineri, condiționalitatea macroeconomică, rolul regiunilor, Cred că aceasta a fost ultima întrebare care a fost pusă. Care sunt obiectivele noastre? Ei bine, tratatul de la Lisabona ne-a dat un mic avânt din acest punct de vedere, chiar dacă este vorba de un element de control vis-a-vis -vis de principiul subsidiarității. Acest element nu exista înainte Și în acest moment, uh, Comitetul Regiunilor a primit mai multe competențe de decizie. Acestea sunt lucrurile pe care am dorit să vi le spun. Doresc să mulțumesc, doamne președinte, pentru, pentru răbdare și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați acceptat această invitație de a ne vorbi aici în fața Comisiei și pentru că ați fost atât de franc și de deschis, de sincer și de deschis și ne-ați împărtășit opiniile Comitetului Regiunilor, dar care vin sigur și din uh, experiența noastră și din înțelegerea responsabilităților pe care le împărtășim cu noastră pentru creștere economică, dar de asemenea și vrem să vă asigurăm că noi, Parlamentul, Vom face tot ce putem face pentru a obține acest buget, pentru a obține un buget bun care să ajute Europa, regiunile, comunitățile locale să înceapă să se dezvolte. Și toți știm că va fi foarte dificil și să găsim acest echilibru între un buget mai bun și nevoia de a avea un buget. E, va fi foarte dificil, dar cred că înțelegem responsabilitatea noastră. Mulțumesc încă o dată.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 Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, vreau să începem această discuție privind locuințele sociale în Europeană, un subiect semnificativ pentru că uh, locuințele sociale contribuie foarte puternic la realizarea diverselor obiective ale strategiei UE 2020, fie în ce privește creșterea economică, fie în ce privește atractivitatea teritoriilor, fie în ce privește lupta împotriva sărăciei și pentru incluziunea socială, printre altele o temă de combatere a, alături de tema uh, combaterii schimbărilor climatice și a precarității energetice. Deci e vorba de o temă foarte importantă și văzut că este obligatoriu din partea statelor membre să garanteze dreptul la locuință, cred că ar fi o tematică extrem de importantă. Pentru mulți cetățeni ai Uniunii Europene, accesul la uh, locuințe a devenit o problemă extrem de dificilă. În 2010, 5,7% din populația europeană nu dispunea de o locuință corespunzătoare. 17% trăiau în locuințe suprapopulate și uh, sub nivelul de demnitate și alți 10% din familiile europene au dificultăți în a-și plăti chiria și a face față creșterii prețului chirilor. Deci, iată de aici dificultatea enormă în a garanta locuințe demne. Și odată cu agravarea crizei, această problemă a devenit explozibilă, explozivă și de aceea mi s-a părut indispensabilă promovarea unei acțiuni la nivel european în ce privește punerea la dispoziție a tuturor mijloacelor posibile, uh, inclusiv fonduri structurale. Și sigur că exigențele legate de locuire în diversele state membre uh, sunt uh, diferite la rândul lor și de asemenea diferă chiar în interiorul unui stat membru. E o situație în Europa Occidentală și alta e situația în Europa de Est Există așadar diferențe substanțiale și între zonele rurale și zonele urbane. Totuși, este fundamental să se garanteze un cadru unitar de intervenție. În acest scop, acest proiect de aviz are drept obiectiv să favorizeze uh, o politică a locuințelor care să folosească fondurile structurale pentru, noul, uh, pentru următorul cadru financiar multianual, conform uh, uh, propunerilor Comisiei Europene, în special în ce privește uh, reabilitarea termică a clădirilor, uh, promovarea surselor regenerabile de energie și a uh, dezvoltării urbane sustenabile și evitarea excluziunii sociale. Avizul se concentrează, deci, pe aceste puncte în special și uh, propune uh, programa, pentru următoarea uh, programare financiară accentul pe îmbunătățirea rezistenței, reabilitării termice a clădirilor, dezvoltarea zonelor dezavantajate și să se evite așa numitele segregații foarte periculoase care duc la lipsă de coeziune socială și de asemenea investiții în întreprinderi uh, sociale și inițiative globale care să aibă un efect pozitiv asupra economiei locale. Inițiative începește loc, um, locuințele sociale. Promovarea ocupării uh, forței de muncă, a incluziunii sociale a micilor întreprinderi, sectoare extrem de importante în ce privește nevoia de a da un răspuns la toate urgențele sociale care există, dar și fundamentale pentru promovarea coeziunii sociale și a mobilității sociale, a relansării creșterii economice. Mulțumesc! Thank you very much. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum raportorii din umbră, Joachim nu este aici, Karim Adeli. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream să mulțumesc colegului Salvador Caruna pentru munca sa în calitate de raportor uh, din umbră, dar și autor a raportului uh, pe fond la Comisia Amploa, sunt satisfăcută de această activitate. Împărtășesc cu colegii mei voința de a sublinia rolul de pârghie pe care trebuie să-l joace sectorul locuințelor sociale pentru ieșirea din criză și contribuția acestui sector în strategia UE 2020. Mai întâi trebuie să ne uităm la toate efectele pozitive asupra economiei și asupra creierii de locuri de muncă la nivel local și locuri de muncă locale și care nu pot fi delocalizate. În al doilea rând, raportul benefic asupra stabilității macroeconomice, pentru că se știe foarte bine că în timpul semestrului european, Comisia Europeană ar putea să anticipeze uh, macroeconomic vorbind, dacă se va forma sau nu uh, o nouă bulă imobiliară. Și unul dintre instrumentele de luptă împotriva unei bule imobiliare ar fi crearea de mai multe locuințe sociale. Și în fine, Uh, colegul meu a spus-o, lupta împotriva schimbărilor climatice se face și prin investiții masive, mai ales în uh, reabilitarea energetică de înaltă calitate și surse de energie uh, regenerabile, care vor, uh, se, trebuie neapărat să se dezvolte, pentru că deja suntem în întârziere aici, dacă vrem să ne îndeplinim obiectivele. Adică pachetul climă, strategia 2020, dar mai ales marile obiective și anume de a reduce uh, de patru ori până în 2050 emisiile noastre de gaze cu efect de seră. Reamintesc că în acest raport se, spune, se vorbește despre rolul benefic al uh, locuințelor sociale pentru coeziunea teritorială. Uh, am susținere, susțin și vreau să repet acest lucru, susțin guvernanța multinivel și abordarea integrată, mai ales în cazul viitoarei politici de coeziune. Aș reaminti de asemenea că Uniunea Europeană uh, dispune de uh, instrumente financiare considerabile, de pârghii financiare considerabile, de un buget plurianual suficient, deci bătălia pentru buget uh, de a început și în orice caz aici, în comisia noastră, în ce privește investițiile pe locuințele sociale, va trebui să ne batem pentru ca anvelopa europeană să fie mai importantă și investițiile masive. Aș uh, apăra în fine o ultimă idee care mi se pare extrem de importantă în calitate de ecologist. Uh, aș vrea să apărăm toate referințele în ce privește uh, etalarea urbană și segregarea socială ale care ai cad victima anumite cartiere urbane astăzi aș vrea să susțin importanța noilor instrumente de dezvoltare integrată și locală pe care le propune Comisia pentru următoarea perioadă de programare în politica de coeziune în favoarea locuințelor sociale și în orice caz aș fi încântată și mulțumită să uh, discut cu raportorul nostru și aș vrea ca prin acest aviz Parlamentul nostru să investească mai mult în uh, locuințele sociale, care sunt realmente o soluție a crizei, a unei crize extrem de urgente. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Cu Olgi Vlasac. Mulțumesc, domnul Vlașa. Děkuji za slovo, uh, paní předsedkyně. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Sectorul locuințelor este unul foarte important și delicat și este important că aprofundăm discuția. Dar, pe de altă parte, trebuie să ne dăm seama că locuințele țin de politicile uh, naționale, politicile sociale naționale și sunt de acord cu antevorbitoarea mea că e o problemă ce trebuie rezolvată la nivel aprofundat. Prin urmare, nu cred că este potrivit să creăm un centru special european pentru locuințe, pentru monitorizare. Cred că este doar uh, o metodă birocratică. Sunt informații care sunt deja disponibile la nivelul guvernelor locale, uh, guvernelor naționale. Cu privire la lipsa energiei pentru unii oameni. Influențarea prețului uh, energiei nu trebuie făcută în unele uh, regiuni. Intervenție fără microfon. Uh, uh, Am o remarcă foarte scurtă. Cred că ar trebui să includem problemele care apar dacă nu este foarte bine definit uh, obiectivul locuințelor sociale. Pentru că există definiții complet diferite între state diferite. Uh, știm foarte bine ce s-a întâmplat în cazul din uh, Olanda și Uneori se înțelege prin locuințe sociale, sociale că acestea sunt adresate săracilor pentru a rezolva problemele sociale, dar nu trebuie să uităm de proprietari sau de cei care organizează asemenea, asemenea locuințe sociale, pentru că situația din Franța este foarte diferită de cea din Polonia. Dintr-un anumit punct de vedere, această problemă este una socială, din alt punct de vedere, Cred că ar trebui să discutăm și domeniul de aplicare și definițiile, pentru că dacă nu, suntem în pericol să discutăm de lucruri complet diferite. Vă mulțumesc, domnule Carona. Doriți să aveți un comentariu final? Eh, sì, brevi, brevissimamente, perché sono... Uh, da... da, voi fi succint. Sunt de acord cu toate chestiunile menționate, mai ales ultima, menționată de domnul Albrecht. Este important să avem o definiție omogenă și uniformă, pentru că există uh, diferențe. Situația din Italia, situația din Polonia, situația din Franța sunt toate diferite. Și acesta este un punct esențial, găsirea unei definiții cât mai largi. Am citit însă amendamentele și cred că există un consens destul de larg. Dacă nu mai sunt comentarii, voi propune un termen pentru amendamente 22 uh, februarie la ora 12. Vă mulțumesc, domnule Carona. Ne revedem la 3 după amiază Domnul uh, Gaier vine mai târziu, după cum știți, așa că vom începe uh, cu raportul uh, domnului Iomunu Somarje. Vă mulțumesc!